Uh, dear colleagues. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, bună dimineața. Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit atât de devreme dimineața după ce toată noaptea ați urmărit uh, Ați ascultat ce se întâmplă în America? Am crezut că o să fiu singur la ședința Comisiei de dimineața, așadar vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Avem uh, un subiect foarte important, uh, penuria energetică, sărăcia energetică. Uh, mai întâi însă adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există comentarii, ordinea de zi poate fi adoptată fără schimbări. Nu văd comentarii la sfârșitul uh, ședinței noastre și anume mâine, joi, la ora 6.30 după amiază, vom avea punctul diverse. Așadar, vă rog să așteptați până la 6.30 joi dacă vreți să interveniți la uh, punctul diverse. Anunțurile președintelui, foarte important. Mâine, la ora 9, va fi un vot privind proiectul de, de raport uh, privind industriile creative. A fost ideea noastră, avem, uh, împărtășim responsabilitatea cu Comisia de Cultură, care ni se va alătura în această sală. Votul va începe, votul va începe la 10. Ședința comună va, va fi la 10. Începem să votăm la 9 împreună cu Comisia de Cultură și după aceea rămânem la 10 în aceeași sală și la 10 vom avea propriul nostru vot. Colegul Rubic. Că... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, foarte mult uh, președintelui Jerzy Buzek pentru că am uh, reușit, pentru acțiunea de la, pentru că am reușit uh, să facem acea acțiune la STOA și avem un alt, uh, avem alți oameni de știință alături de noi în Comisia ITRE, sunt alături de noi timp de trei zile în Parlament avem un specialist pentru telecomunicare, telecomunicații, unul pentru programe de securitate alimentară. Este un program de trei zile în care uh, deputații uh, se întâlnesc cu oameni de știință timp de trei zile în uh, Parlament, iar apoi deputații merg la oamenii de știință și uh, petrec uh, trei zile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Bun venit la ședința noastră! Nu știu exact unde sunteți așezați. Vă rog să ridicați mâna, să vă faceți eh, cunoscuți. Vă mulțumesc pentru că participați la ședința comisiei noastre și activitatea noastră eh, în cadrul eh, pentru activitatea noastră în cadrul Comisiei STOA. Ieri am avut o agendă foarte încărcată, mulțumesc foarte mult și mulțumesc colegului Paul Rubic pentru că, în calitate de președinte, stau a organizat toate aceste evenimente. Un alt anunț, luni 21 noiembrie la Strasburg va fi o ședință comună Agri-NVI3 privind implementarea noi strategii europene în domeniul pădurilor. Foarte important, dragi colegi. De la 7 la 8.30, de la 7 la 8.30 la Strasburg luni 21 eh, noiembrie. De la 7 la 8.30, Agri Envy ITRE. Strategia europeană în domeniul pădurilor. Un subiect foarte important. Trei uh, comisii uh, vor avea ședință. Trecem acum la workshopul nostru privind uh, uh, sărăcia energetică. Vreau să salut pe toată lumea la acest uh, workshop. Tănuria energetică, sărăcia energetică devine o problemă în Europa, aproxim, conform unor estimări între 50 și 125 de milioane de oameni din Uniunea Europeană, mm, aproape că nu vine să cred această cifră, uh, riscă să se afle în situația de sărăcie energetică, de Uh, privare de energie. Din cauza prețurilor mari la energie, a veniturilor mici, există însă cauze diferite. Dar până la urmă efectul este același, oamenii nu au bani să plătească facturile tranziția către o economie cu nivel redus de emisii de carbon să uh, determine ca și mai mulți oameni din Uniunea Europeană să se confrunte cu această problemă, pentru că vor exista niște costuri ale perioadei de tranziție. Comisia ITRE a abordat întotdeauna această problemă în activitatea noastră. Ne considerăm responsabili pentru asta. Vreau să vă reamintesc că în 2015, în rezoluția din 2015 numită către Uniunea Energetică Europeană, Parlamentul acelui comisie să prezinte o comunicare privind uh, uh, sărăcia energetică care să ofere o definiție și indicatori ai sărăciei energetice și să fie acompaniată de un uh, plan de acțiune împotriva acestui fenomen. Și ultimul lucru, așteptăm acum propuneri din partea Comisiei am vrea să știm care sunt soluțiile pentru problema sărăciei energetice. Directiva privind eficiența energetică, directiva privind performanța energetică a clădirilor. Performanța clădirilor înseamnă eficiență energetică și uh, o analiză a uh, pieței electricității, a modului în care este ea organizată. Vom avea o astfel de analiză peste o lună. Ea va fi propusă de Comisia Europeană. În acest context am organizat acest workshop uh, în cadrul căruia experții vor discuta problema din perspectiva academică și vor prezenta rezultatele a două studii de cercetare comandate de Comisia ITRE. Dați-mi voie să trecem la uh, lucruri concrete acum. Aș vrea să adaug că prezentările vor fi publicate de asemenea și pe website-ul Comisiei 3 și va fi și un rezumat al workshopului publicat de asemenea. Și vreau să reamintesc vorbitorilor despre limita de 15 minute per prezentare. Deci nu mai mult de 15 minute, vă rog să nu depășiți timpul. Primul vorbitor, Sașca Petrova, care se află alături de mine, este lector uh, uh, în geografie umană la Universitatea din Manchester. Dr. Petrova va vorbi despre sărăcie energetică, hărțile energie, energie, uh, sărăcie energetice în Uniunea Europeană din perspectiva academică. Însă este foarte pregătită pentru astfel de prezentare, pentru că este lector la Școala de Mediu, Educație și Dezvoltare și director de guvernanță de mediu la Universitatea din Manchester. Este de asemenea coordonator de cercetare al Consiliului pentru Rezistență Urbană în cadrul Institutului Urban din Manchester, din orașul Manchester. Deci nu, nu doar universitatea, ci și municipalitatea. Munca sa se concentrează pe modul în care comunitățile și oamenii sunt afectați de tranziția spre o economie cu emisii reduse de carbon, inclusiv sărăcie energetică și vulnerabilitate. Dr. Petrova, aveți cuvântul. Mulțumesc. Puteți să mă auziți acum. Vă mulțumesc foarte mult. Bună dimineața tuturor. Este o plăcere să mă aflu aici. Aș vrea să mulțumesc organizatorilor pentru că m-au invitat să iau parte la acest workshop. Acest workshop demonstrează încă o dată faptul că sărăcia energetică se bucură din ce ce mai multă, de din ce ce mai multă atenție în Uniunea Europeană. Sărăcia energetică a intrat deja în lexicul oficial al instituțiilor uh, europene și este ferm integrată în al treilea pachet energetic ca și în cadrul Uniunii pentru Energie. Prezentarea mea de astăzi va fi o trecere în revistă succintă a dovezilor științifice legate de probleme ale sărăciei energetice în Europa. La începutul prezentării mele aș vrea să spun că sărăcia energetică a fost înțeleasă și utilizată în moduri diferite în Uniunea Europeană. Așadar, termeni cum ar fi sărăcie legată de combustibil, non-plată, precaritate energetică, au fost folosiți pentru a explica situația de sărăcie energetică. Totuși, uh, uh, în Marea Britanie s-a descris și publicat uh, situația în mod exhaustiv. este, sărăcia este înțeleasă ca incapacitatea unei gospodării de a-și permite servicii de încălzire și energie dacă trebuie să cheltuiască mai mult de 10% din venit pentru acest scop. Mai mult, o analiză făcută de economistul John Hughes a oferit o explicație extinsă a implicațiilor acestei definiții. El a propus o nouă definiție în contextul Marii Britanii, și anume uh, definiția uh, venit redus, uh, cost redus, venit înalt. Împreună cu o serie de colegi mei, inclusiv profesorul Stefan Buzorovski, dr. Javier Thompson, Sergio Tirado Herrero, Neil uh, Simcox și alții, am încercat și noi să definim, uh, să dăm o definiție globală a sărăciei energetice. Pentru noi, pentru munca noastră, nu e important doar să descriem situația actuală a gospodărilor care suferă de sărăcie energetică, dar să determinăm și unele dintre riscurile și costurile care pot pune o gospodărie în situație de sărăcie energetică sau circumstanțele care pot duce sau care, la această sărăcie sau care pot ajuta o gospodărie să iasă din această situație de sărăcie. Deci pentru noi sărăcia energetică nu e o situație statică. Gospodăriile pot uh, cădea în sărăcie și pot ieși din sărăcie. De aceea, definiția noastră este că uh, sărăcia energetică este o situație sau o combinație de riscuri care poate pune uh, o gospodărie în situație de sărăcie energetică, ceea ce înseamnă că această gospodărie nu poate permite un nivel adecvat de servicii energetice și uh, adecvat din punct de vedere social. Au fost multe au fost mulți uh, membri ai lumii academice care au susținut sau au fost împotriva unei definiții europene comune a sărăciei energetice. Uh, deci, de exemplu, Harvey Thompson și o serie de colegi au subliniat că o definiție comună a politicii de energie în Uniunea Europeană poate crește nivelul de recunoaștere și vizibilitatea politică a problemei, dar de asemenea poate să rezolve unele dintre confuziile terminologice, pentru că, așa cum am spus, uneori înțelegem Uh, sărăcie energetică în moduri diferite. În al treilea rând, uh, uh, ce avem astăzi poate oferi sinergii de politici prin legături între diferite domenii. Politicile sociale, industria, politicile de sănătate, precum și politicile energetice pure legate de piețele de electricitate, de gaze și mai departe. Alți colegi au fost împotriva acestei definiții comune, pentru că, după părerea lor, o definiție comună poate șterge realmente circunstanțele geografice specifice. De exemplu, diferitele circunstanțe socioeconomice în Uniunea Europeană, circunstanțele politice și uh, circunstanțele regionale diferite care există în uh, Uniunea Europeană înțelegând forțele conducătoare în context european, înțelegerea forțelor conducătoare în context european a crescut foarte mult în ultimii ani. În mod tradițional, mediul academic identifica un set de trei factori, inclusiv uh, prețurile energetice, reducerea veniturilor gospodărilor și uh, ineficiența energetică a caselor. Dacă vă amintiți, la începutul prezentării mele, acesta este triunghiul, acesta este tipul de uh, triunghi de politică și de riscuri care au fost uh, utilizate ca să explice fenomenul. Mai recent, totuși, uh, proasta eficiență energetică a caselor a fost uh, subliniat drept uh, Uh, element cheie pentru că duce la un nivel redus de confort termal și la prezența curentului, umidității și uh, mucegaiului în case. Acesta este un lucru pe care aș vrea să-l subliniez și anume că localizarea motoarelor pentru sărăcia energetică la intersecția dintre venituri, prețuri și eficiență înseamnă că această uh, condiție, această situație este o formă de privare materială care trece dincolo de sărăcia legată strict de venit. Deci e mai mult despre privarea materială decât doar despre uh, venit redus. Adițional, gospodăriile cu nevoi uh, energetice peste medie, familii cu copii, pensionari, persoane cu handicap, sunt mai susceptibile la sărăcia energetică. De asemenea, oamenii sunt blocați în uh, case ineficiente și nu au acces la uh, uh, tehnologii mai eficiente și la surse de energie mai eficiente și aceștia riscă să devină sărași din punct de vedere energetic. Asta este un rezultat la, al inegalității în ce privește modul în care oamenii locuiesc. Deci știm că gospodăriile din sectorul, din sectorul privat al închirierilor pot fi pot avea un risc mai mare de a deveni uh, uh, ineficiente din punct de energetic și de a cauza sărăcie energetică. Pentru că nu avem o definiție comună a sărăciei energetice în Uniunea Europeană, este foarte dificil să cuantifici uh, măsura în care uh, această sărăcie se manifestă în Uniunea Europeană. Adesea, Mulți membri ai mediului academic folosesc instrumente folosite de Eurostat și asta este uh, statistica privind venituri și condițiile de viață, Survey-ul SILC, așa numit, și în al doilea rând este uh, studiul privind bugetul. Sunt diferite uh, variabile în aceste studii, deci în funcție de variabile avem uh, cifre diferite. Așadar, această cifră variază de la 50 de milioane până la 160 de milioane de gospodării în Uniunea Europeană. Existența unei divizări din punct de vedere al sărăciei uh, energetice în Uniunea Europeană este un lucru cunoscut în lumea academică. Și această fractură apare în Uniunea Europeană cu prevalența situației în state din estul și sudul Europei și puteți vedea diferitele nuanțe de roșu pe această hartă. Diferiți indicatori au arătat că uh, nivelurile de sărăcie energetică sunt cele mai ridicate în Bulgaria, Cipru și România. Cauzele sunt diferite. Numeroase contribuții academice au subliniat că un nivel ridicat de sărăcie energetică în țările post-socialiste uh, poate fi asociat cu criza liberalizării piețelor naționale de energie. Colegii mei, Stefan Buzorovski și Stefan Tirado Hirero, au arătat că prețurile energiei au crescut cu 33% în Polonia, 22% în Republica Cehă, și 69% în România între 2006 și 2011. Nivelul de eh, sărăcie energetică e de asemenea ridicat în eh, state eh, sudice, mai ales din cauza lipsei de sisteme corecte de încălzire și de eficiență energetică a caselor costurile energetice în țările meteranene sunt crescute și de nevoia de a recori uh, casele în sezonul de vară, când e foarte cald. Deci, conform datelor EUSIL, s-a estimat că aproximativ o treime dintre respondenții din uh, cele 8 state membre uh, riverane Mării Mediterane nu au putut să-și uh, Uh, răcorească suficient casele în timpul uh, verii. Regimul de austeritate în Grecia a afectat de asemenea nivelul de sărăcie energetică în țară. Uh, potențial relevantă pentru extinderea sărăciei energetice este tranziția energetică, așa cum a subliniat pe bună dreptate domnul Guze. această aceste tranziții sunt marcate de procesul de decarbonizare a sistemelor energetice. Aceste proiecte pot afecta în special um, gospodăriile cu venituri mici uh, dacă intervențiile uh, de reducere a emisiilor de carbon, cum ar fi investiții în energia solară sau energia uh, creată de vânt, duc la creșterea factorilor la energie. Asta, precum și creșterea taxelor la diesel și la benzină și, într-o oarecare măsură, și la gazul natural, sunt totuși, în general, mai puțin negative pentru săraci. Taxarea adițională a electricității afectează gospodăriile sărace semnificativ mai mult. Sunt o serie de studii care arată asta. Totuși, mulți membri ai lumii academice susțin uh, argumentul că subvențiile universale la prețul energiei nu sunt un instrument eficient de redistribuire a uh, venitului, pentru că uh, gospodăriile cu venituri mari de obicei consumă mai multă energie decât gospodăriile sărace. De aceea, susținerea prin sistemul de protecție socială trebuie să fie și are efecte mai, mai bune. Alte metode indirecte ar putea include susținerea pentru uh, transportul public și uh, îmbunătățirea stocului de locuințe din punct de vedere energetic. S-a sugerat că tranziția la o economie cu emisii de carbon reduse ar fi mai corectă dacă ar fi finanțată prin taxarea veniturilor mai degrabă decât prin uh, creșterea notelor de plată la energie. Am rezumat aici uh, concluziile, dar pentru că sunt Uh, conștientă de constrângerile legate de timp, pot, putem uh, relua aceste concluzii. Am spus deja toate lucrurile care sunt incluse în această imagine și la sfârșitul prezentării mele aș vrea doar să spun că am pregătit și o listă de lecturi suplimentare dacă unii dintre dumneavoastră sunt interesați să obțină mai multă informație pe acest subiect și de asemenea aș vrea să menționez că avem un proiect uh, despre sărăcia energetică în unele dintre cele mai afectate țări din Europa de Est, Ungaria, Cehia și Polonia. Am, lucrăm în trei orașe și am uh, colaborat cu sute de gospodării și am uh, făcut propriul nostru studiu uh, pe această chestiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, doamna, pentru prezentare foarte interesantă. Următorul nostru vorbitor, Benjamin Gelner, cercetător la Institutul uh, uh OCO din Berlin, este uh, expert în uh, științe politice, dezvoltare sustenabilă, este principalul său domeniu de interes și are multă experiență în chestiuni politice și economice, schimbări climatice, dezvoltare internațională, tranziție tehnologică, la fel ca și doamna Sașca Petrova, și a fost uh, uh, lucrează la Institutul Oetker din Berlin din, Oetker, din 2014, lucrează la evaluarea, monitorizarea politicilor de, de reducere a efectelor negative, atât la nivel germ- la nivelul Germaniei, la nivel federal, cât și la nivel european. Aveți cuvântul. Um, good morning, ladies and gentlemen. I'm, I'm very honored to speak here at the Parliament. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Mă simt uh, onorat de a putea interveni în fața dumneavoastră astăzi. Astăzi vă voi prezenta un mic studiu pe care l-am făcut anul trecut, uh, solicitat de Comisia ITRE, referitor la situația um, Uh, sărăciei energetice în mai multe state membre și eventuale posibilități de a-i face față. Acestea sunt subiectele pe care le-am menționat. Am făcut un studiu explorativ, deci am încercat să colectăm date relevante pentru sărăcia energetică și să găsim modele de uh, ce funcționează și nu. Nu este vorba de a testa ipoteza, ci de a avea o primă imagine de a ceea ce se întâmplă în Europa. Am, am căutat uh, date în date publice, rapoarte din partea statelor membre, dar am făcut și interviuri cu experți, cu cei care fac astfel de cercetări în statele membre. Sărăcia energetică. Este o problemă în toată Europa, după cum spunea și doamna doctor Petrova, nu voi intra în detaliu din acest punct de vedere însă, după cum vedeți, este o problemă uh, existentă în multe state membre, nu este limitată la nord, sud, uh, state cu venituri ridicate sau state cu venituri reduse. Este o problemă existentă peste tot în Europa. Nu am putut intra în detalii în toate statele membre, deci am încercat să găsim câteva exemple reprezentative. Nord, uh, sud, state cu venituri ridicate și scăzute și avem state uh, din UE 15, dar și state care au aderat după 2004. Primele rezultate, și anume, pre, uh, prețurile cresc peste tot în Uniunea Europeană și acest, uh, acest lucru ar putea fi o problemă în viitor. Este numai vag, există numai o legătură vagă cu indicatorii macroeconomici este uh, recunoscută ca fiind o problemă în multe state membre. Uh, de cele mai multe ori se discută, de uneori este inclus și în politici, dar în majoritatea statelor membre se vorbește despre asta. Uh, definițiile politicilor sunt foarte diferite și rezultatele de asemenea. Voi intra în detaliu în, referitor la câteva dintre țările pe care le-am uh, studiat. Irlanda este un stat occidental cu venituri ridicate, dar este totuși afectată de sărăcie energetică. Una dintre cele mai puternic afectate state din Europa. 20% este rata de sărăcie energetică. Este vorba de persoane care cheltuie mai mult de 10% din venitul lor pentru uh, energie și uh, din persoanele, eh, dintre persoanele cele mai uh, sărace, 52% dintre gospodii, gospodării sunt afectate. Clădirile sunt foarte prost eh, izolate uh, și uh, cantitatea de energie necesară este foarte mare. Zilele în care este nevoie de încălzire sunt foarte multe. Există două tipuri de, există mai multe tipuri de politici, unele pentru a uh, îmbunătăți uh, uh, clădirile, dar și um, uh, plăți uh, pentru sau subvenții pentru a plăti facturile. Există și măsuri uh, neortodoxe pentru piața petrolului. Mulți se um, <clears throat> bazează pe petrol pentru încălzire și se creează comunități, grupuri de, de achiziție pentru a obține prețuri mai, uh, mai mici, de exemplu. Apoi, Franța are o definiție oarecum diferită a sărăciei uh, energetice. Din nou, uh, sunt cei 10% din venit plătiți, dar în Franța situația este specială pentru că energia este văzut ca un drept Uh, fundamental și nu se întrerupe, de exemplu, uh, căldura pentru o casă care n-a mai plătit. Franța se bazează în special pe tarif, uh, pe diferite tipuri de tarif social și există și sistemul Abitemie care permite oamenilor să-și renoveze casele a fost destul de eficient pentru cei care au reușit să beneficieze, însă numai o minoritate au reușit să primească. Cred că 50.000 de case au fost uh, renovate din 3,5 uh, milioane de gospodării afectate, deci este puțin. Bulgaria acum, după cum spunea doamna doctor uh, Petrova, uh, în statele din Est, statele din Est sunt foarte afectate. Clădirile sunt, uh, trebuie să fie renovate și 50% din populație uh, este afectată de riscul uh, sărăciei. Este o problemă foarte mare în Bulgaria. O problemă este și o lipsă a datelor în ceea ce privește clădirile, și, în general, date statistice uh, pentru a uh, evalua situația. În Bulgaria avem o există o politică socială ce acoperă și încălzirea, dar este calculată în așa fel încât să poți uh, încălzi o cameră iarna. Deci ajută puțin, dar acoperă minimul necesar. Și există măsuri de îmbunătățiri ale caselor, dar ce nu țin de sărăcie. Și apoi Regatul Unit discuția uh, acolo este pe agenda din anii 80. Ce este interesant este că ei uh, cresc, ei au trecut la o metodologie uh, diferită. Se pune accentul pe un cost uh, de energie ipotetic, având în vedere uh, clădirea și uh, costurile de încălzire și se află cam câți ar, uh, cât ar costa uh, să se încălzească această casă, ceea ce uh, este mai bine pentru că mulți oameni fac economii, deci plătesc poate mai puțin din venitul lor pentru căldură, dar apoi le este frig iarna. Apoi există și uh, programe la nivel uh, regional. La nivel uh, federal există obligații din partea companiilor energetice care sunt obligate să financeze măsuri de renovare. A existat, au existat rezultate bune de descentralizare în acest domeniu, deci se va face și mai mult acest lucru către autoritățile locale care sunt rezultatele acestor politici diferite. Avem o abordare pe trei etape. Prima etapă este uh, definirea grupului uh, țintă, cine sunt uh, cei care suferă de pe urma sărăciei energetice, apoi implementarea, identificarea acestor persoane și ai face eligibil pentru diferitele sisteme și apoi implementarea. Uh, în care vedem dacă se îmbunătățește situația pentru acești oameni sau nu. Iar care sunt provocările? În primul rând, uh, în ceea ce privește ținti, țintirea publicului. Deci cum găsim sărăcia energetică? Există uh, abordarea Um, bazată pe uh, cifre, dacă cineva cheltuie mai mult de 10% pentru energie, este uh, în situație de sărăcie energetică. Dar nu este același. Uh, acest lucru nu acoperă pe toată lumea, pentru că sunt mulți care uh, suferă de frig pentru a nu ajunge la cei 10% sau ajung să cheltuie mai puțin, dar deci nu sunt identificați. Apoi, acest uh, tip uh, de uh, definire are, necesită foarte multe date și în Regatul Unit există un efort științific enorm din partea guvernului de a colecta data, este, date, este foarte greu să se evalueze acest indicator. Și apoi, faptul că nu există o definiție um, reală a sărăciei energetice. Um, se poate include asta în alte politici sociale. De exemplu, în Germania, dacă primești ajutor uh, social, uh, poți primi și un ajutor pentru uh, încălzire. Acestea sunt tipurile de compromisuri pe care trebuie făcute când e vorba de politici. Apoi, un venit scăzut și um, case neizolate nu înseamnă neapărat sărăcie energetică. Trebuie găsiți cei uh, care acoperă ambele uh, elemente, deci și venit scăzut uh, și uh, case neizolate. Identificarea, cum să-i găsim pe, pe acești oameni. O cercetătoare din Regatul Unit estimează că în Regatul Unit cel mai puțin de un sfert din fondurile alocate pentru sărăcie energetică ajung la cei care într-adevăr suferă de pe urma acestui fenomen. Deci identificarea este dificilă. Din cauza datelor uh, deficitare, este greu să primești date, să le publici și să bazezi, bazezi uh, um, să, să fundamentezi pe ele politici. Există și oarecare stigmă în a face o cerere uh, pentru ajutor de la stat pentru energie. Au existat și aici elemente pozitive Uh, descentralizarea către autoritățile locale și regionale. Aici, la acest nivel, s-a reușit mai, uh, mai bine uh, identificarea uh, persoanelor. În Franța, acest lucru, de exemplu, a funcționat foarte bine. Con- consecința uh, acestor provocări și dificultăți o puteți vedea în acest tabel. Este o evaluare oarecum uh, subiectivă, pentru că este un studiu explorativ. Dar, după cum vedeți sus, vedeți mult verde, deci uh, sărăcia energetică este pe agenda și apoi devine din ce în ce mai puțin verde, deci pe măsură ce uh, definim politici, identificăm oameni uh, și încercăm să-i ajutăm, suntem din ce în ce mai puțin eficienți. Iar verdele este închis în partea de jos pentru că ajutăm, sunt ajutați oamenii, dar uh, multe țări au probleme pentru că nu reușesc să rezolve problemele cheie, și anume veniturile scăzute și uh, casele foarte ineficiente. Cred că cifrele sunt de, de ordinul miliardelor, miliardelor, nu le știu pe de rost. Costă foarte mulți bani. 300 de milioane s-au plătit uh, în Franța pentru sistemul Abitemie și au fost, uh, au beneficiat mai foarte puține Uh, gospodării. Care sunt avantajele uh, și dezavantajele diferitelor uh, politici? Tarifele sociale pentru electricitate și energie sunt, sunt, funcționează când identificarea funcționează. În Grecia și în Spania, de exemplu, s-au folosit oamenii au beneficiat de pe urma sistemului, dar apoi furnizorii au avut probleme și nu au reușit să-și plătească facturile. Apoi, uh, sprijinul uh, pentru renovarea clădirilor în Franța și în Regatul Unit este o măsură bună pentru că abordează cauza uh, problemei din, dintre cei care au participat la sistemul Abitemie, 80% au spus că costurile au scăzut, uh, nu le mai e frig iarna și deci lucrurile sunt, uh, au fost ameliorate. Însă este dificil. Dacă ne uităm la țări precum Bulgaria, care uh, cu greu acordă beneficii sau servicii sociale de bază, un astfel de sistem ar funcționa foarte greu. Dar este o soluție care funcționează pe termen lung. Iar apoi performanța clădirilor uh, nu este egală cu sărăcia uh, energetică. Multe persoane uh, din, din case neeficiente pot să-și permită facturile. Apoi, alocări pen, pentru um, alocări, deci indemnizații pentru energie, pentru uh, uh, cei cu venituri reduse. Se face acest lucru în Italia și în Bulgaria. Aici uh, lucrurile merg mai ușor, însă nu sunt uh, nu sunt uh, nu beneficiază nu um, este vizată um, cauza principală acestui uh, element și nu se acționează pe termen lung. Provocările sunt uh, disponibilitatea datelor, identificarea beneficiarilor, uh, fondurile și implementarea soluțiilor pe termen uh, lung. Ajung la ultimul uh, slide cu uh, recomandări. Cum putem ajuta la nivel uh, UE? Este util oare să acționăm la acest nivel? Un element este uh, colectarea datelor în ceea ce privește locuințele. Uh, este o îmbunătățire, însă datele nu sunt suficiente. Uh, apoi s-ar putea uh, consolida mm, sisteme existente, cum este forumul cetățenilor pentru energie, s-ar putea standard, stabili standarde minime pentru performanța clădirilor, respectarea subsidiarității, pentru că sărăcia energetică ține de competența statelor membre. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept uh, cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prezentare. Urmează acum domnul Sergio Ugarte, Managing Director la SQ Consult. Uh, are mai mult de 25 de ani de experiență în consultanță uh, în ceea ce privește energia, schimbările climatice, politici de sustenabilitate, și a lucrat pentru o serie întreagă de clienți eh, publici și privați din întreaga Europa și eh, pe diferite continente. Cunoaște foarte bine eh, domeniul eficienței energetice, strategii în ceea ce privește industria bazată pe un consum, pe emisii reduse de carbon, cunoaște foarte bine elemente ce țin de sectorul electricității în Europa. Pe această bază putem uh, spune că putem folosi toate acestea pentru a combate sărăcia uh, energetică. Aveți cuvântul. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Vă sunt foarte recunoscător pentru ocazia de a prezenta rezultatele acestui studiu legat de eficiența energetică pentru gospodăriile cu venituri scăzute. Aceasta este o urmare a studiului făcut de colegii de la Institutul ECO, care se ia în calcul rezultatele politicilor sociale din Europa. Acest studiu se bazează de asemenea pe cunoștințele și pe cercetarea făcută de oameni de știință importanți în Europa, cum ar fi doamna doctor Petrova și colegii ei, legată de definirea sărăciei energetice și analizarea de risc. Pentru a începe, știm deja care este riscul de sărăcie energetică și avem niște cifre legate de cei afectați. Știm că cauzele principale nu sunt neapărat doar veniturile scăzute, ci de asemenea și cantitatea de energie consumată de gospodărie. Pentru că dacă o gospodărie este ineficientă din punct de vedere energetic, va folosi mai, multe, mai multă energie decât alte gospodării. Mai mult, locuitorii acelei gospodării, uh, dacă au și venituri scăzute, atunci nu vor putea să plătească facturile uh, mari uh, cauzate de cantitatea mare de energie consumată. Deci, eficiența energetică reprezintă o variabilă importantă în această ecuație a sărăciei energetice. Trebuie de asemenea să ne ocupăm și de eficiența energetică pentru a reduce uh, costurile gospodăriilor cu venituri scăzute și să nu găsim doar politici sociale care uh, duc banii contribuabililor prin subvenții către cei afectați pentru a-i ajuta să aibă un nivel minim de confort pe parcursul iernii. Deci, concentrarea este pe eficiența energetică. Prima întrebare este care, sunt, care este impactul asupra acestor gospodării. Impactul pentru toată lumea este unul de mediu. Ajutăm planeta pentru că reducem emisiile. Dar uh, acest impact nu e cel mai important pentru acest grup de oameni. Cel mai important este, economic, uh, este impactul economic și cel social. Pe lângă reducerea emisiilor, putem să ajutăm să-și îmbunătățească nivelul de sănătate, ceea ce înseamnă și reducerea costurilor de sănătate pentru state. Putem să-i ajutăm să creeze mai multe oportunități de lucru în jurul lor, să crească nivelul de competitivitate, mai ales pentru copii. Deci, vorbim despre beneficii sociale, despre o gamă largă de beneficii sociale care merg mână-mână cu eficiența energetică. Deci, dincolo de plata sau neplata facturii, care s-ar rezolva prin serviciile sociale, beneficiile sociale ale eficienței energetice sunt extrem de importante uh, și merită să ne concentrăm asupra lor. Apoi ne-am pus întrebarea care sunt barierele în calea eficienței energetice. Dacă e ceva la mintea cocoșului, atunci de ce există atât de multe persoane care locuiesc în gospodării ineficiente din punct de vedere energetic? Și barierele pe care le-am identificat sunt, în primul rând, barierele informaționale. Mulți nu cunosc uh, Uh, informația necesară, deci cum să facă economie de energie, iar informațiile disponibile nu uh, vizează neapărat nevoile lor particulare și în unele cazuri corelația socială între uh, un nivel scăzut de cunoștințe și un nivel scăzut de venituri complică situația. Dar asta nu e situația generală, pentru că vedem situația din Europa Estică, acolo unde oameni cu studii superioare nu își pot plăti facturile pentru că au o locuință neizolată. A do- al doilea tip de barieră este lipsa de acces la capital. Sunt oameni care știu cum să-și transformă locuințele în locuințe eficiente energetic, dar nu au banii necesari pentru a investi. Chiar dacă știu că pe termen mediu și lung vor economisi bani, nu au capitalul inițial pentru că nu au economii și nu pot obține nici credite de la bancă și atunci nu au acces la capital. Punct. Deci asta înseamnă să ai un venit scăzut. Și a treia uh, Uh, problemă este faptul că stimulentele sunt divizate. Este dilema între chiriaș și proprietar. Uh, proprietarul spune, bun, plătesc izolarea și renovarea clădirii, dar nu pot să cresc uh, chiria. Și chiriașul spune, păi da, bun, dacă fac eu aceste investiții, nu fac decât să cresc valoarea proprietății pentru proprietar. Apoi, ne uităm la eficiența energetică în termen de politici. Ce politici există pentru a îndepărta aceste bariere? Am clasificat aceste politici în trei grupuri. Uh, politici generale de eficiență energetică, politici specifice care se ocupă de gospodările cu venituri scăzute și politicile sociale descrise foarte bine de uh, colegul Greiner. Politicile sociale ușurează rapid riscul de sărăcie energetică, pentru că acoperă costul facturii. Politicile generale, de asemenea, se ocupă de problema generală a eficienței energetice, dar, din păcate, nu ating acest segment de gospodării cu venituri reduse. Și doar prin politici specifice care vizează aceste gospodării cu venituri scăzute, putem transmite și putem face ca aceste beneficii să apară. Din păcate, astea sunt cele mai puțin uh, frecvente politici în uh, Europa. Doar foarte puține țări au aceste politici. Uh, aveți aici o estimare vorbim despre 15-20 de milioane de oameni care, sunt, uh, care au risc de sărăcie energetică, asta înseamnă uh, până la 60 de milioane de gospodării și programele care au avut succes pentru remedierea acestei probleme au investit în medie între 2500 și 5000 de euro per gospodărie pentru a îmbunătăți eficiența energetică. Da, având în vedere că nu avem un studiu, asta este doar o evaluare brută a echipei noastre. În realitate, vorbim de 55-100 de miliarde de euro ca investiții pentru a rezolva problema ineficienței energetice la nivelul gospodăriilor așa, în cifre brute. Când vom face acest lucru, atunci vom putea să atingem o parte din obiectivele Uniunii Energetice. Acum, vorbim despre opțiunile recomandate de politici. Asta au fost concluziile noastre generale și ne-am concentrat asupra șase recomandări generale cu sugestii specifice. În primul rând, prima recomandare. Așa cum a spus și doamna doctor Petrova, discuțiile legate de sărăcia energetică nu au început cu multă vreme în urmă, doar cu câteva decenii și acum, din fericire, putem vorbi despre asta în toată Uniunea Europeană, nu numai în Regatul Unit, cum a fost la început. Dar nu există o definiție comună a sărăciei energetice sau a consumatorilor vulnerabili la nivel UE. Există elemente pro și contra. Concluzia noastră este că este mai bine să avem o definiție comună. Fiind foarte atenți la diferențele existente în funcție de geografie. Deci, poate statele membre ar putea să definească și mai bine uh, Uh, sărăcia energetică ținând cont de specificitățile locale. Dar avem nevoie de o definiție comună. De ce? Pentru că doar atunci când avem o, o definiție comună, directivele europene pot fi precise în ceea ce privește ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut în acest uh, sens. Deci, uh, directiva privind uh, eficiența energetică care trebuie reformată și, de asemenea, directiva privind performanța energetică a clădirilor pot uh, include această definiție în noile lor uh, versiuni. A doua recomandare. Dincolo de beneficiile sociale pe care le-am discutat, trebuie să rezolvăm problema eficienței energetice în gospodările cu venituri scăzute dacă vrem să atingem țintele de mediu pentru 2013-2015. Uh, 36% din emisiile de dioxid de carbon vin din sectorul gospodăriilor. Asta înseamnă că dacă vrem să atingem țintele privind schimbările climatice, toate gospodăriile, fie că sunt cu venituri scăzute sau nu, toate gospodăriile trebuie să fie eficiente din punct de vedere energetic pe viitor. Asta înseamnă că gospodăriile cu venituri scăzute trebuie să fie și eficiente din punct de vedere energetic. Și asta creează nevoia de a rezolva problema dintr-un unghi diferit, nu doar din perspectivă socială ci trebuie să ținem cont și de unghiul politicilor climatice. Care este recomandarea noastră? În primul rând, directivele care uh, sunt reformate, cele două menționate, mai devreme ar trebui să solicită raportarea din partea statelor membre care să acopere toate gospodăriile și care să identifice în mod special gospodăriile cu venituri scăzute și barierele care există în continuare în țara lor în calea uh, obținerii de eficiență energetică în gospodăriile cu venituri scăzute. De asemenea, uh, directiva ar putea solicita statelor membre să includă ținte secundare uh, Uh, pentru uh, gospodările cu venituri scăzute. Apoi, uh, directiva privind performanța energetică a clădirilor ar putea crește cerințele de performanță energetică minimă. Apoi, punctul 3, a treia recomandare, proiectarea unor politici de eficiență energetică care să susțină și beneficiile suplimentare sociale sau economice. Atunci când uh, vorbim despre uh, performanța energetică, trebuie să spunem că nu vorbim doar despre mediu, ci și despre aspectele sociale și uh, proiectarea acestor politici ar trebui să încerce să limiteze efectele contraproductive care, cum ar fi să consum mai multă energie pentru alte lucruri atunci când faci economie la energie pentru încălzire. Deci recomandarea, recomandările specifice de aici ar fi că uh, directiva privind eficiența energetică, directiva privind performanța energetică a clădirilor și directiva privind etichetarea se ceară statelor membre să uh, țină cont de beneficiile eficienței energetice în formare și educație. Și de asemenea, statele membre pot să comunice proactiv beneficiile eficienței energetice și să facă schimb de informații. A patra recomandare este cadrul de politici care trebuie să integreze măsuri uh, care să elimine aceste bariere specifice pentru grupul de gospodării vulnerabile sau cu venituri scăzute. Care sunt recomandările aici? Ca uh, Directiva privind eficiența energetică și cea privind uh, energia, uh, performanța energetică a clădirilor să se ocupe de aceste bariere în preambul și să solicite statelor membre să includă asemenea considerente în planurile de strategie pentru renovarea clădirilor. De asemenea, se pot uh, plafona chiriile pentru clădirile care au uh, performanță energetică proastă. În țările de jos s-au renovat uh, clădiri uh, care erau de dinainte de al doilea război mondial, dar eficiența energetică era slabă și atunci chiriile au fost plafonate. De asemenea, barierele informaționale ar putea fi eliminate prin intermediul directivelor. Și ultimele două recomandări și poate cele mai importante de altfel, sunt că alegerea unor politici speciale trebuie să fie lăsată la latitudinea statelor membre. Statele membre ar trebui mai întâi să implementeze programe structurale și politici structurale, deci nu doar uh, la nivel mic, așa cum există în Noua Zeelandă și în Statele Unite. În Europa avem deja niște exemple destul de bune unul dintre ele este în Franța, Abitemiu, despre care Benjamin a vorbit deja. Un alt exemplu bun este uh, exemplul din Irlanda, dar există un program și în Scoția și un program în Germania. Toate aceste programe au deja elementele necesare pentru ca uh, politica de eficiență energetică pentru gospodăriile cu venituri scăzute să aibă succes, pentru că aduc informațiile necesare direct către locuitorii acestor gospodării cu uh, venituri scăzute. Apoi audituri uh, energetice gratuite, să identificăm ce uh, poate fi îmbunătățit în gospodării și, în al treilea rând, ajutor pentru renovări cu acces la investiții fie că vorbim despre uh, credite fără dobândă, fie cu dobândă parțială, dar uh, să ajutăm acești uh, locatari să își izoleze locuințele și nu să locuiască pur și simplu dispozitivele vechi. Ultima recomandare și în sfârșit aici mă opresc Statele membre ar trebui să folosească fondurile de infrastructură pentru alte sectoare care beneficiază de impactul eficienței energetice și mă refer aici în special la fondurile de coeziune, la Fondul European pentru Investiții Strategice, la Fondul European de Dezvoltare Regională și la Fondul Social European. Toate aceste fonduri ar trebui folosite și pentru finanțarea eficienței energetice. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare extrem de interesantă și acum trecem la discuția noastră, la sesiunea de întrebări și răspunsuri și aș dori în primul rând să-i invit pe coordonator sau pe lor, deși nu-i văd pe mulți în sală, în primul rând, în numele SND, doamna Griffin. Deci, în numele SND. Mulțumesc, uh, Gerzi, mulțumesc foarte mult pentru prezentări. Cred că uh, comisia asta este deja convinsă, pentru că am muncit mult pe tema asta, am avut rezultate foarte bune în ceea ce privește uh, rapoartele legate de eficiență energetică. De asemenea, și noi la nivelul grupului SND și colegul, colega Soledad și colegul Dan aici de față au participat la primul atelier de lucru pe care l-am făcut pe această temă. Eu reprezint nord-vestul Angliei și am fost consilier în Liverpool și am spus că nimeni nu ar trebui să aleagă între a se încălzi sau a avea ceva de mâncare. Și am discutat și un coleg din Malta și un coleg din Spania care au spus că în țara noastră există oameni care mor vara pentru că nu își pot permite să pornească aparatele de aer condiționat. Și uh, deci nimeni n-ar trebui să aleagă între a avea o temperatură adecvată și a mânca. Energia nu este o marfă, energia trebuie să fie un drept social fundamental și încă n-am obținut acest lucru la nivelul Parlamentului nostru, dar ar trebui să lucrăm în continuare pentru asta. Toate recomandările din ulta, ultima prezentare reprezintă un cadru pentru uh, legiuitor pentru a rezolva drepturile sociale. Deci, în această nouă înțelegere, uh, am vorbit despre eliminarea taxelor pentru schimbarea furnizorului, despre oferirea tarifelor uh, mai mici. Nu am reușit să eliminăm uh, vânzările din ușa în ușa, care sunt foarte agresive, dar știm că o creștere de 1% în ceea ce privește eficiența energetică ar duce la uh, renovarea 3 milioane de gospodării și la 7 uh, milioane de oameni care să nu mai, fie, să nu mai sufere de sărăcie energetică. Deci, avem uh, foarte multe aspecte care trebuie rezolvate. În prezentarea dumneavoastră ați vorbit despre dilema proprietar-chiriaș. Cum stimulăm uh, inovațiile dacă uh, chiriașul sau proprietarul nu vrea să facă asta? Există destule moduri de a face asta, dar rolul primăriilor este unul esențial. Mi-a plăcut faptul că prezentarea dumneavoastră uh, nu am vorbit despre doar, doar despre soluții sociale, ci și despre uh, politica economică, despre politica de mediu și așa mai departe. Știți că vrem să, stabil, să înființăm un observator energetic și uh, scopul nostru a fost uh, tocmai de a face acest lucru. Observatorul va fi înființat în 2017, avem nevoie de date bune, știm că datele sunt destul de slabe, vrem o definiție comună și uh, Credem că aceasta ar fi foarte bună, dar în mod esențial ceea ce spunem noi este că avem nevoie de un schimb de bune practici. Dacă știm că există bune practici în Germania și în Scoția și în alte regiuni, uh, și alte regiuni au rămas în urmă, trebuie să ne asigurăm că și Liverpool știe asta, că și că Bulgaria știe și România știe. Deci uh, și asta ține de comisie, în primul rând. Acolo unde avem soluții, fie că sunt sociale, fie că sunt prin politică economică sau socială, aceste soluții trebuie să fie transmise și către alte state membre. Pentru că eu am reprezentat femei care se speriau când se gândeau la factură și sunt convinsă că trebuie să ne asigurăm că în Uniunea Europeană nu mai există persoane vulnerabile Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Tereza, pentru observații. În numele ECR, vicepreședintele nostru, domnul Henkel. like to say that uh, I don't think you necessarily... Da, mulțumesc. Uh, nu trebuie să uh, uh, îmi faceți pledoarii celor care deja sunt convertiți, dar am unele probleme cu ce ați prezentat. Aceiași oameni, aceleași grupuri, mi se pare, care sunt responsabili de creșterea prețurilor de energie, sunt cei care acum își fac griji în legătură cu efectul pe care aceste prețuri le au asupra săracilor. Să ne asigurăm, trebuie să ne asigurăm că înțelegem această legătură și n-am auzit nimic despre asta în această dimineață. De asemenea, cred că este foarte trist că Există oameni care nu își pot permite să plătească costul energie, dar e la fel de rău și de important că sunt oameni care nu își pot permite să-și plătească hrana, chiria sau hainele. Ar trebui acum să avem uh, uh programe de antisărăcie pentru fiecare dintre aceste elemente separat. Cred că avem o politică socială împotriva sărăciei și cred că este un lucru corect. Cred că avem o politică de mediu care trebuie să se ocupe de schimbările climatice și așa mai departe. Și avem politici energetice, dar dacă acum începem să amestecăm politici sociale, politici uh, antisărăcie și toate cealaltă, cred că vom avea un exemplu de intervenție foarte ciudată și foarte drastică de stat. Așadar, a spune cu siguranță că nu sunt convins că abordăm această problemă în mod corect. Mulțumesc foarte mult. Claude Turmes, din partea verzilor. Mulțumesc, Irji. Primul meu mesaj este că sărăcia e sărăcie. Deci avem o problemă uriașă în Europa, avem un prost management al uh, crizei Lehman Brothers, care a rezultat uh, în uh, perioada de austeritate și a dus oameni care deja erau eventual săraci într-o sărăcie și mai adică. Deci haideți să vorbim în acest context foarte mare. Și avem o problemă specifică legată de sărăcie energetică, care cred că are legătură cu situația specifică a uh, zonei fostelor țări socialiste care aveau o cultură ineficienței amestecată cu o cultura prețurilor la energie artificial reduse și subvenționate. Și aceste țări nu au astăzi încă puterea de cumpărare a Danemarcii sau a Germaniei. Prin urmare, ce trebuie să facem, sunt foarte mult de acord că avem nevoie de o definiție comună să ne asigurăm că această definiție britanică este un nonsens. Deci avem o definiție, avem nevoie de o definiție europeană. În al doilea rând este despre gândirea politicii europene de eficiență energetică. Uh, politica aceasta a fost gândită în Europa pentru un venit al clasei de mijloc și de sus, pentru oameni care au acces la internet și bani. Îmi place foarte mult uh, ce a spus ultimul vorbitor, domnul Rati. Cum putem obține acces la capital și cum putem uh, da acces uh, la informații oamenilor care n-au diplome universitare. Pentru că uneori ai nevoie ca să înțelegi formulele complicate ale programului de eficiență energetică. Dacă, așadar, avem această, acest program al Europei inteligente din punct de vedere energetice. Cred că trebuie să aducem la oaltă cele mai inteligente minți ale Europei pentru a vedea cum se gând, trebuie gândită și desemnată această politică, proiectată această politică energetică și în al doilea rând să se utilizeze mai bine fondurile europene, fondul structural, fondul social european, EFSI, toate acestea în Europa de Est, pentru că Europa de Est, din motivele pe care le-am explicat, are o problemă specifică uh, de rezolvat. Trebuie să uh, recupereze această uh, diferență și avem nevoie de mai multe fonduri structurale de bani din fondul de investiții Juncker, EFSI, ca să ajutăm Europa de Est să-și refacă clădirile în special prin uh, aducerea accesului la capital pentru proiecte energetice. Și în ultimul rând, mă bucur că ieri Comisia a anunțat un nou plan de lucru privind ecodesignul. Uh, echipamentele eficiente energetic una dintre cele, sunt una dintre cele mai uh, ușoare căi de a reduce facturile la energie și mă bucur că domnul Juncker și domnul Timmermans au recunoscut în cele din urmă că eco designul ul și eco-labeling-ul sunt foarte importante. Prin noi, uh, măsuri privind electromotoarele uh, și încălzitoarele dar pe și mai departe, se poate reduce semnificativ consumul de energie până în 2030. Mulțumesc. Acum colegul uh, Seniotis, coordonator din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc invitațiilor noștri. Putem constata că există o parte semnificativă a populației care suferă de precaritate energetică și că nu își poate acoperi nevoile de energie și de încălzire. Eu vin dintr-o țară din sud. La noi problema e mai degrabă Uh, de faptul că nu, uh, oamenii nu au suficient bani ca să plătească pentru aer condiționat vara. Deci vreau să pun următoarea întrebare. Ce este de fapt energia? Este o nevoie omenească elementară și cotidiană. Pentru a acoperi această nevoie, trebuie ca fiecare să poată avea acces la suficientă energie și la energie ieftină. Nu subestimez ceea ce ați spus privind necesitatea de a susține grupurile de populație vulnerabile, nevoia de a îmbunătăți eficacitatea energetică, dar adevărata întrebare nu e acolo. Adevărata problemă nu este asta. Atâta timp cât producția de electricitate și distribuția de electricitate rămână în mâini private, nu vom putea uh, rezolva problema sărăciei energetice. Mai întâi trebuie să facem ca astfel încât infrastructurile uh, și rețele să fie publice pentru a putea răspunde nevoilor cetățenilor. Pentru că dacă ne uităm la politicile de astăzi, politici neoliberale și de austeritate, uh, oamenii nu își vor putea acoperi nevoile cele mai elementare. Uh, dacă ei n-au bani nici măcar de chirie sau de hrană, cum să aibă bani de energie? Apoi, nu e suficient uh, să ajutăm pe cineva în cadrul politicii sociale. Bun, nu subestimez politica socială, dar oamenii au nevoie de a fi puși într-o situație în care pot avea acces la o energie ieftină. Două exemple care vin din țările din Sud, două exemple simple. În Grecia, în acest moment, din cauza crizei, există numeroase regiuni uh, săra, sărăcite, există mult gaz natural acolo, dar sunt gospodării care nu au posibilitatea de a beneficia de acest gaz. Deci unul dintre primele lucruri care trebuie făcute este să permitem acestor oameni să aibă echipamentele necesare pentru a beneficia de rețele de distribuție de gaz. Și al doilea exemplu despre care vreau să vă vorbesc eh, are legătură cu Ciprul, unde s-a creat un sistem de contoare speciale și gospodăriile care nu au eh, mijloacele financiare necesare pentru a face ele primesc un ajutor pentru a putea instala dispozitive fotovoltaice și apoi există un sistem de compensare care reduce costul facturilor acestora, costul facturilor energetic. De asemenea, există uh, anumite zone din Uniunea Europeană care sunt izolate și care nu sunt legate de uh, marile rețele de, de aprovizionare cu energie. Deci pentru acesta este imposibil să beneficieze de o energie ieftină. Luați exemplul Ciprului sau al Maltei, care sunt uh, insule și sunt uh, constrânse să importe combustibili fosili pentru că nu sunt conectate la rețele. Asta e o problemă europeană, nu doar o problemă națională. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg, domnul uh, vicepreședinte Kolicek. Mulțumesc. Ah, colegul de la Vers care vorbește acum cu președintele a spus o jumătate de adevăr și anume oamenii, că oamenii din țările din Est erau obișnuiți cu energie ieftină și că asta era problema. Dar energia e, trebuie să fie ieftină peste tot. În, în Franța, Belgia, până și în uh, Anglia energia era ieftină, pentru că în trecut uh, aceste țări aveau propriile lor surse de energie. Deci dacă ar fi să comparăm posibilitățile oamenilor, trebuie să ne uităm și la salariile lor uh, medii. În Republica Cehă sau în Bulgaria, doar o treime din populație are, câștigă măcar salariul mediu. Restul sunt sub salariul mediu. Deci dacă comparăm salariile din Bulgaria sau din Republica Cehă cu salariile din uh, țările vestice, putem spune că foarte mulți oameni din țările din Est nu își pot permite aceste noi tehnologii. Și dacă în anumite țări, uh, știu eu, au probleme, de exemplu la Liverpool, dacă au probleme cu căldura, asta nu cred că se întâmplă în alte părți. În ce privește situația din uh, Europa de Sud, Europa de Sud trebuie, uh, au nevoie de uh, izolare mai bună a clădirilor, uh, ferestre mai, uh, mai bune, dar problema principală este în uh, diferența de salarizare, pentru că atunci când comparăm salariile, uh, uh, diferența este de 1 la 10 uh, în uh, veniturile acestor țări. Deci trebuie să așteptăm până când, la, până când această diferență este mică sau mai mică și numai după aceea putem vorbi de o definiție comună a politicii energetice, a sărăciei energetice, pentru că nu poți compara țări bogate și țări mai sărace Pentru că așa, în Bulgaria, 50% dintre oameni uh, suferă de sărăgie energetică, în timp ce în Franța, uh, Luxemburg sau Germania, unde salariile sunt mult mai mari, putem vedea că toate aceste măsuri de izolare, de dublare a geamurilor și așa mai departe, sau de montare de panouri fotovoltaice, toate aceste măsuri sunt posibile în țările din vest pentru că oamenii își pot permite să plătească pentru ele. Deci asta este principala problemă. Președintele, scuze Maria, nu te-am văzut în sală mai înainte, îți dau acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că îmi dați cuvântul. Mai întâi aș vrea să mulțumesc tuturor participanților la acest uh, workshop, pentru că e important să înțelegem că abordarea sărăciei energetice e un lucru foarte important și pe care trebuie să-l uh, facem uh, foarte repede. Întrebarea mea este cât de rapid putem aborda această problemă? În primul rând, cred că trebuie să folosim și cele mai bune practici, să facem schimb de bune practici în special în ce privește uh, echiparea clădirilor și a caselor de locuit. Și putem folosi asta nu doar, uh, folosind doar, nu doar banii vin de la Fondul uh, Social European, ci și din toate, din fondul de strate, investiții strategice și uitați-vă la proiectele care se implementează în Paris, din câte știu, pentru vreo 6.000 de apartamente și case. Important să știm cum au făcut acest lucru. Și în al doilea rând, uh, Reducerea costurilor energetice uh, e legată de liberalizarea piețelor noastre naționale. În ce privește Grecia, trebuie să spun că privatizarea companiei naționale de electricitate e foarte importantă. E o problemă pe care trebuie să o monitorizăm și în acest Parlament, pentru că avem multe obiecții care vin uh, de la miniștrii din guvern și e important să avem nu doar legislație, ci și rezultate. Pe Mulțumesc foarte mult, Maria. S-au încheiat întrebările și acum vor fi câteva răspunsuri scurte. Aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc pentru toate comentariile și întrebările. Aș vrea să mă întorc la unele dintre punctele pe care le-am exprimat. Primul ar fi cel că sărăcia energetică poate că este denumită în mod greșit, pentru că nu e vorba doar de venit. Cum spuneam, e o combinație de factori care duc la o lipsă materială mai degrabă decât la o sărăcie. Pentru că atunci când vorbim de sărăcia alimentară, e despre alimente, despre capacitatea sau incapacitatea unor de a cumpăra diferite tipuri de alimente. Când vorbim de sărăcie energetică, nu e vorba doar de venitul tău, e vorba și despre casa ta. Este uh, despre ideea că tu ești capabil să ai o viață normală într-o societate. Și chiar dacă vedem asta peste tot în Uniunea Europeană, nu doar în Europa de Est și de Sud, vedem că oameni care au venituri medii, dacă sunt prinși în anumite aranjamente de viață, să le spunem, cum ar fi pe piața chiriilor. Și dacă piața chiriilor nu e reglementată, atunci ei pot experimenta uh, câteva dintre aceste privațiuni materiale pentru că nu primesc uh, ajutor. Chiar dacă veniturile lor sunt ridicate, până la urmă ei nu vor avea suficient uh, venit ca să-și plătească facturile. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez este legat de gospodăriile cu venituri reduse. Da, cercetările arată că într-o societate morală trebuie să ne gândim la uh, gospodăriile cu venituri mici și nu numai pentru că ar trebui să aibă o viață normală în case normale și eficiente, ci și pentru că beneficiile acestei eficiențe crescute, așa cum au spus unii dintre colegi, sunt multiple. Deci trebuie să luăm în considerare beneficiile de sănătate. Cercetarea academică a indicat faptul că oamenii care locuiesc în uh, locuințe sociale, uh, uh, în cazul lor nu e vorba doar de reducerea emisiilor de carbon, pentru că în cazul lor ei economisesc energie, pentru că nu își permit să consume energie, dar dacă îmbunătățește eficiența energetică a caselor lor, atunci sistemul nostru de sănătate, în special sistemul public de sănătate, povara asupra lui poate fi redusă. De aceea, când vorbim despre sărăcie energetică, ar trebui să luăm în considerare beneficiile uh, pentru diferitele sectoare. Dacă ne întoarcem la unele din țările post-comuniste din Europa Centrală și de Est, trebuie să uh, recunosc uh, unele eforturi care s-au făcut în câteva dintre aceste țări în ce privește, de exemplu, eficiența energetică, în special. Și în acest caz, Aș vrea să menționez ideea uh, proiectului Selena Usmana din uh, Republica Cehă. Acolo uh, statul a oferit uh, fonduri semnificative pentru a crește eficiența energetică a stocului de clădiri. O problemă care poate fi văzută în unele dintre aceste țări este că tipul de decizii care au fost luate în perioada post-socialistă în anumite cazuri, uh, multe gospodării sunt prinse în diferite sisteme de energetice care nu sunt flexibile. Adesea e vorba de sisteme de încălzire uh, ale cartierelor și de parteneriate public-privat și de uh, gospodării care nu au altă alegere decât să folosească acest, această căldură din aceste sisteme și care costă foarte mult. Deci e despre a avea de ales până la urmă. Și s-au făcut deja foarte multe lucruri, dar încă mai este loc de mai bine. Altceva vreau să mai spun. A, ah, și asta ne întoarce la prezentarea mea la cei șase factori. Unul dintre acei factori este flexibilitatea sistemului energetic. Ne întoarcem la definiția ah, cu cei 10% dacă folosim această definiție, până și regina Angliei ar putea suferi de sărăcie energetică, pentru că banii pe care trebuie să-i folosească din venitul său ar putea să fie mai mult de 10%. Da, dar cel puțin ne întoarce, atunci haideți să ne întoarcem la dreptul de a avea de ales. Unele eh, gospodării din Uniunea Europeană, și asta este un fapt, în toate țările Uniunii Europene, nu, au, o, nu pot alege să schimbe de la un sistem energetic la alt sistem energetic. Și de asemenea, cred că acum susțin această idee și cred că acum este momentul potrivit să vorbim despre sărăcia energetică, mai ales când trebuie să ne, ne gândim despre această nouă tranziție energetică uh, care are loc și în special cea care include procese de decarbonizare. Cine va plăti pentru această decarbonizare? Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum dau cuvântul următorului vorbitor. Mulțumesc. Aș vrea să revin la câteva puncte menționate în discuție. În primul rând, cred că sărăcia uh, energetică este un concept uh, bun. Vorbim despre politici energetice și politici sociale uh, și putem să le menținem separate, însă eu cred că există un domeniu unde ele se întâlnesc, și anume sărăcia energetică. Uh, după cum spuneam, fondurile necesare pentru renovarea locuințelor sunt foarte multe. Important este cum stabilim prioritățile și cred că este o idee uh, să ne gândim la sărăcia energetică și la un mod de a um, prioritiza modul în care se alocă fondurile pentru renovarea locuințelor și clădirilor. Apoi, în ceea ce privește cauzele sărăciei energetice, sau au fost uh, menționate câteva tranziția energetică, austeritatea, neoliberalismul. Bineînțeles că depinde și de poziția politică, dar și dacă um, eliminăm aspectul politic și vedem uh, perspectiva mondială privind energia publicată de Agenția Mondială pentru Energie, uh, vedem că prețurile la energie vor crește, chiar dacă um, luăm în considerare inflația și așa mai departe. Iar persoane cu venit redus, uh, în case uh, neeficiente, sunt, uh, sunt exact cei care vor fi și mai vulnerabili la aceste creșteri ale prețului energiei. Trebuie de asemenea să facem societatea mai rezistentă la creșterea ale prețurilor carburanților fosili. Apoi, cum zicea și doamna Petrova, bineînțeles că putem uh, avea fie o definiție simplă, fie ne o nevoie enormă de date. Dacă, dacă ne uităm la Buckingham Palace, Palace și am face un model pentru a ști cât, de cât bani e necesar pentru uh, a încălzi uh, palatul uh, și ne-am întrebat dacă regina ar fi uh, uh, ar putea să plătească această sumă, cine știe, s-ar putea să se regăsească în uh, sărăcie energetică. Când ai resurse limitate, trebuie să faci uh, compromisuri până la urmă. Asta este, de fapt, ceea ce aveam de zis. Mr. Sergio. Mulțumesc. Domnul Sergio Ugarte, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă închipuiți o persoană cu venit scăzut care brusc are nevoie să mănânce de două ori mai mult decât uh, oricine altcineva. Nu pentru că așa vrea, ci pentru că, mm, să zicem, dintr-o situație medicală, uh, trebuie să mănânce dublu. Ce facem? Uh, încercăm să îi dăm ajutor ca să mănânce mai mult sau încercăm să abordăm această problemă fiziologică pe care ar trebui să o aibă, că Bruce trebuie să mănânce dublu. Acum, bun, gândiți-vă și la problema specifică. Politici uh, mixe, nu știu, e o discuție pentru politicieni și cu siguranță veți discuta despre asta, dar există chestiuni fundamentale. Cauzele en- sărăciei energetice nu sunt întotdeauna venitul scăzut. Un al treilea pilon sunt prețurile ener- la energie. Deci am spus cauzele. Uh, uh, veniturile mici, eficiența energetică și uh, prețurile la energie. Prețurile la energie. Există oportunitatea acum cu eficiența energetică să avem un impact și asupra prețurilor la energie. Sectorul electricității urmează să fie reformat și există o propunere uh, și la comisie acum despre asta. Există multe discuții despre cum să se organizeze sectorul energetic. Până, energetic. Până la urmă este vorba de problema flexibilității. Ce facem pentru a crea un sistem mai flexibil, astfel încât să se poată baza mai mult pe energii regenerabile. Una dintre soluțiile mai de modă veche este să se uh, construiască uh, centrale pe gaz uh, care să fie o opțiune flexibilă. Dar asta până la urmă nu poate să facă decât ca energia să fie mai scumpă. Există și alte opțiuni care se discută, nu știu dacă vor fi adoptate sau nu, dar se discută. Eficiența energetică este una dintre ele, precum și interconexiunile menționate de deputatul din Grecia. Lipsa accesului la infrastructură este o altă problemă. Deci interconexiuni uh, mai bune și eficiența energetică sunt două opțiuni de flexibilitate care ar putea fi incluse în uh, reforma sectorului energiei. De ce? Pentru că eficiența energetică are un impact mai crescut asupra prețului și orice impact asupra prețului are un enorm impact asupra uh, gospodăriilor cu venit redus. Acum, în ceea ce privește obstacolele specifice, accesul la capital, cum să obții acces la capital, am spus deja, Uh, fondurile structurale europene, de coeziune, de dezvoltare rurală, socială și așa mai departe. Toate acestea pot fi folosite. Dar nu numai acestea. Cred că sunt cele mai importante, însă nu numai ele. Se pot folosi și fonduri gândite pentru, uh, pentru sănătate. De exemplu, dacă avem eficiență energetică mai mare, vom avea și uh, beneficiul social al unei sănătăți îmbunătățite. Deci de ce să nu putem folosi uh, fonduri de la sănătate pentru a îmbunătăți casele? Pentru că asta ar scădea factura la uh, uh, în sistemul sanitar. Asta se face în sistemul francez, abitemie. Uh, de exemplu, sau, uh, de exemplu, se alocă fonduri pentru vârstnici ca să-și renoveze casele. Apoi, un alt obstacol, informația. Extra, excelent exemplu, uh, programul Caritas uh, din uh, Germania, în care angajează, practic, șomeri, îi formează um, să devină auditor de eficiență energetică um, pentru um, casele, pentru gospodările cu venit redus dar sunt tocmai dintre persoane cu uh, venit redus. Și practic ei pot să meargă acasă la oameni și să le spună, schimbă frigiderul, schimbă uh, becurile și așa mai departe. Se pot face multe lucruri um, într-un mod mai structural. Și trebuie subliniat că este cât se poate de fezabil. Mulțumesc, spune președintele, discursuri extraordinare și răspunsuri foarte um, la obiect. Deci mulțumesc tuturor celor trei intervenienți de astăzi. We go immediately. Iar acum uh, trecem imediat mai departe. Break, I'm sorry, because we are rather late. Nu putem face pauză deoarece suntem în întârziere standarde europene, implementarea regulamentului pentru, în Uniunea Europeană. Aș dori să vă informez, dragi colegi, că ITRE este comisia asociată pe baza regulii 54. IMCO este uh, compet, uh, com, comisia competentă pe fond. Avem competințe exclusive pentru politicile uh, TIC și inovație. Acestea depind de noi și raportor este domnul Henkel, căruia îi dau imediat cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, comisia noastră va formula un aviz privind prioritățile de standardizare în domeniul pieței unice digitale. Acest lucru va include cloud computing, 5G, rețele de comunicare, cibersecuritatea și date. Pe baza regulii 55, noi avem competență exclusivă pe aceste subiecte și competențe partajate cu IMCO. Avizul ITRE se va referi și la standardizarea, la inițiativa privind standardizarea, inițiativa comună de standardizare și implicarea și uh, de asemenea va fi implicat uh, Centrul Comun de Cercetare. Proiectul de, ras, de raport trebuie publicat până pe 8 decembrie din acest an. Vom trimite o invitație săptămâna viitoare pentru prima reuniune a uh, raportorilor din umbră și apoi vom începe discuția cu celelalte grupuri. Standardele în acest domeniu au ca funcție principală interoperabilitatea ca bază pentru economia digitală, iar apoi o standardizare transparentă, voluntară și inclusivă trebuie să fie calea pentru a atinge standarde comune pe piața unică. Însă va trebui să ținem cont și de faptul că unele standarde au fost deja introduse și trebuie să ținem cont de asta. Standardele TIC merg dincolo de piața unică, au implicații uh, globale, devin uh, un uh, instrument pentru a sprijini industria noastră la nivel global. Salutăm identificarea a cinci uh, domenii prioritare identificate de comisie. Uh, utilizarea inteligentă a energiei, dar și în domeniul transportului este la fel de importantă. DG Connect și DG Growth trebuie să coopereze la proiecte comune și inițiative în acest domeniu împreună cu industrii um, din afara TIC pentru a evita suprapuneri uh, sau lipsa de consecvență. Succesul industriei noastre europene depinde de digitalizare. Tocmai de aceea implicarea în procesul de standardizare este fundamentală. Standardele trebuie să, re să reflecte ultimele tehnologii existente consolidarea legăturii între cercetare și inovație și anticiparea nevoilor de interoperabilitate sunt nevoi esențiale pentru progresul tehnologic. Aș dori să subliniez că este nevoie de mai multă armonizare cu state terțe, mai ales cu Statele Unite în ceea ce privește cloud computing și cibersecuritate. Tocmai de aceea aș vrea să încurajez Comisia Europeană să continue și să intensifice cooperarea cu state terțe în ceea ce privește standardizarea și să sprijine producători europeni astfel încât aceștia să-și poată vinde mai ușor produsele de la nivel mondial. Atât, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Doamna Spirachia, acum în numele grupului PP. Thank you very much, uh, eh, Mr. President. Thank you very much, Mr. Hengel. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Henkel. Aștept cu nerăbdare proiectul de aviz, precum și proiectul mm, de raport de la IMCO, pentru a lucra pe o bază mai uh, concretă, însă, inițial, um, câteva elemente uh, principale. Cum putem dezvolta mai bine uh, sistemul european de standardizare, așa numitul ISS. Răspunsul pe care îl putem aduce în această comisie este că noi, cei de la ITRE, trebuie să sprijinim industria europeană pentru a se adapta cât se poate de repede la provocările actuale. Asta este în beneficiul consumatorilor și în beneficiul angajatorilor și angajaților. Este un instrument pentru a crește calitatea produselor și serviciilor noastre. Aș vrea să vă dau câteva cifre din comunicarea Comisiei. Pentru Franța, Impactul standardelor asupra creșterii este estimat la 0,8% pentru Regatul Unit, 0,3% și pentru Germania 0,9% din PIB. Suntem cu toții de acord că este nevoie de o reducere a fragmentării a pieței digitale și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că există o interoperabilitate a tehnologiilor necesare pentru piața unică digitală. Deci trebuie să obținem mai multă coordonare la nivel UE și să promovăm standarde europene. Trebuie să reducem obstacolele aduse de fragmentare. Aștept uh, cu nerăbdare cooperarea cu domnul Henkel și cred că vom putea uh, redacta un aviz foarte bun. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Griffin, în numele SND. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Este crucial să îmbunătățim uh, armonizarea standardelor la nivel UE, pentru că asta aduce claritate pentru consumatori, IMM-uri și reduce uh, costurile. Armonizarea standardelor este cheie dacă vrem să ne atingem obiectivele într-o serie întreagă de domenii, inclusiv piața unică digitală, Uniunea energetică și o, mai, și o piață unică uh, europeană mai integrată. Când vine vorba de piața unică digitală, internet, internetul lucrurilor și internetul pentru oameni vor necesita standarde armonizate dacă vor să fie în beneficiul cetățenilor. Intel- tehnologiile inteligente trebuie să lucreze la nivel transfrontalier prin propria lor uh, definiție. Nu vom putea avea mașini inteligente dacă funcționează fiecare în statul său membru diferit nu putem avea uniune energetică fără standarde armonizate. Ele propun, promovează standarde de mediu mai bune și stimulează inovația. Asigură interoperabilitatea între rețele pentru a crește utilizarea uh, energiilor regenerabile fără să crească costurile pentru utilizator. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu colegii mei la acest dosar atât de important. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte! Doamna Van Nieuwenhuizen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a spune că um, aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportorul și uh, coraportorii din umbră. Sunt de acord cu colegii care au spus că fără standarde potrivite, piața unică nu poate funcționa și nici nu vom avea interoperabilitate și avem nevoie de asta. Cred că suntem cu toții de acord asupra acestui element. Voi face câteva observații asupra ceea ce considerăm noi ca fiind important în stabilirea acestor standarde. La Comisia Econ avem un dosar privind um, securitizarea și discutăm despre faptul că toate produsele trebuie să fie simple, uh, transparente și standardizate vorbim despre standardizare, dar cred că și celelalte două cuvinte sunt foarte importante, simplu și transparent. Și cred că trebuie să, um, dacă vrem să stabilim standarde, să nu uh, uităm și aceste, uh, aceste două elemente, simplitatea și transparența. O a doua observație inovația, noile tehnologii progresează atât de repede încât ar trebui să încercăm și noi să accelerăm uh, procesul de stabilire a standardelor. De asemenea, sunt de acord cu ceea ce spunea domnul Henkel, că trebuie să fie implicate și companiile în stabilirea acestor standarde. Nu pentru că asta va face ca ele să accepte mai ușor standardele, ci pentru simplul fapt că așa obținem standarde mai bune. Standarde care să și funcționeze în uh, viața de zi cu zi. De asemenea, aș vrea să subliniez că uh, munca de stabilire a standardelor trebuie să, fie, să meargă dincolo de sectoare. Vorbim despre digitalizare, internetul lucrurilor, uh, obiectelor, diferite elemente care până acum erau separate se reunesc. Și nu în ultimul rând, sunt de acord cu ceea ce s-a spus că standardele europene sunt minunate, dar cele, euro, cele internaționale uh, ar fi uh, și mai bune. Deci dacă putem merge în această direcție, mi s-ar părea o idee că se poate de bună. Mulțumesc, doamnă Van Nieuwenhuizen. Dumnezeu a vorbit în numele în numele ce spune președintele, dar nu doamna Nieuwenhuizen, spune Uh, din partea ALDE. Raportorul nostru este din partea ECR, spune președintele. Dar iată, am reușit să vă, să vă pronunț numele în mod corect. În numele GUE, domnul Silichiotis. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Henkel Sunt convins că vom avea o cooperare foarte bună. Pentru grupul meu este clar că raportul Comisiei în ceea ce privește dezvoltarea de standarde europene pentru secolul 21 trebuie să se ocupe în principal de ființa umană. Vorbim aici de a pune omul în centrul tuturor acestor eforturi nevoile consumatorului, nevoile companiilor. Din păcate, standardele europene actuale răspund unei proceduri de normalizare, de standardizare care este în slujba pieței uh, interne și a consolidării acesteia pentru competitivitatea pieței interne și rezultatul este că cei care profită de aceste standarde europene sunt în principal marile întreprinderi multinaționale și acest lucru trebuie să se schimbe. Trebuie să putem defini standarde europene care să fie într-adevăr în slujba societăților noastre, a creării de locuri de muncă, a securității, a calității, a economiei reale. și dacă tot vorbim despre inovare și cercetare, trebuie să contribuie la reindustrializarea Europei, în special a sudului Europei. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că normele nu sunt în detrimentul uh, uh, întreprinderilor, ci din potrivă, vin să le sprijină. Pentru că IMM-urile sunt uh, cele care reprezintă marea majoritate a întreprinderilor europene și ele reprezintă coloana vertebrală a economiei europene și atunci ar trebui să poată baza pe aceste standarde. Apoi, trebuie să existe o cooperare constructivă pentru a defini, defini aceste norme. Uh, ascultăm pe toată lumea, organizațiile de consumatori și companiile locale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Capel, în numele ANF. Mulțumesc, domnule președinte. Inițiativa de standardizare comună este importantă pentru că duce la o modernizare a procedurilor pentru stabilirea de norme în Uniunea Europeană și vor exista două uh, priorități în acest sens menționate de raportor eh, TIC și domeniul serviciilor. Normele din domeniul TIC sunt importante pentru că stabi, eh, garantează funcționarea tehnologiilor eh, și a, și a pieței unice digitale, cloud computing, 5G, big data sunt cât se poate de importante în economia Uh, din ziua de astăzi, la nivel european și global. Iar apoi normele, standardele pentru domeniul serviciilor, 70% um, din activități sunt în Europa sunt în domeniul serviciilor, dar numai 2% din standarde. Mult timp s-a crezut că standardele uh, pun uh, bețe în roate inovație, dar este exact opusul este valabil. În Germania, de exemplu, standardizarea se au un efect pozitiv asupra uh, competitivității și a creșterii economice. În Germania se estimează că 0,9% uh, din PIB poate fi obținut prin standardizare ameliorată. 17 miliarde calcul, au calculat uh, cei de la organizația DIN de standardizare din Germania. Și, bineînțeles, costurile, uh, costurile enorme ale unor piețe fragmentate. Uh, tocmai de aceea avem nevoie de standardizare comună pentru a scădea costurile și pentru a crește nivelul de calitate și siguranță. Important este însă, importantă este uh, însă consultarea și dialogul cu părțile interesate. Uh, este important și să acționăm repede, iar apoi, pentru a crește competitivitatea, este necesar să se actualizeze standardele în mod regulat. Apoi, um, cooperarea cu statele terțe este foarte importantă. Doamna Van Nieuwenhuizen a vorbit despre asta. Important este ca standardele europene să devină internaționale, pentru că asta nu va face decât să consolideze Europa. Mulțumesc foarte mult pentru aceste observații. În numele Comisiei Europene dau cuvântul uh, directorului uh, Direcției Generale pentru Creștere, doamna Cristin Iorna. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește standardele în sprijinul politicii, noi dorim o cooperare strânsă cu Consiliul și Parlamentul. Aceasta este una din inovațiile pe care le avem în pachet, în pachetul pe care îl discutați și care a fost prezentat pe 19 aprilie și pe 1 iunie în acest an. Inovația este că vom transmite un raport interinstituțional anual către toate instituțiile înainte de adoptarea programului de lucru privind standardele pe care Comisia trebuie să-l depună în fiecare an în luna iulie pe baza regulamentului privind standardele din 2012. Uh, Bineînțeles, uh, știm uh, când sunt programate rapoartele din Parlamentul European și vom face tot posibil pentru a depune primul raport interinstituțional ca o contribuție utilă la discuții. Raportul ne va oferi uh, ocazia tuturor instituțiilor, de altfel, să evalueze progresele inițiativelor actuale și să prognozeze viitoarele nevoi, nevoi de standarde, mai ales în sprijinul uh, companiilor și cetățenilor noștri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Mergem înapoi la ultimele observații și dau cuvântul din nou domnului Henkel. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mi-am, mi-am uh, petrecut uh, viața profesională în această industrie, de la cartelele de pontaj la internet. Și întotdeauna m-am plâns și mie și altora de faptul că nu există standarde în Europa. Și cu contribuția pe care am auzit-o din partea raportorilor din umbră, precum și cu sugestiile din partea Comisiei, am mare încredere vom avea succes și vom putea închide această discrepanță, această buclă pentru a avea niște standarde comune în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Dați-mi voie să adaug că calendarul încă este negociat cu IMCO, care este comisia competentă pe fond, și ne așteptăm ca termenul limită de depunere a amendamentelor să fie între 12 și 17 ianuarie. 12 și 17 ianuarie. Deci vom avea un document în cadrul comisiei noastre, pentru că astăzi discuția a fost doar un schimb de opinii fără un document. Și vom mai avea o altă discuție în perioada 12-17 ianuarie pentru a discuta amendamentele. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 5, rezolvarea geoblocării și alte, altor forme de discriminare bazate pe naționalitate, loc de reședință sau uh, loc de sediu pentru clienți pe piața internă. Este un schimb de opinii și, în primul rând, îi dau cuvântul raportoarei, doamna Eva Kylie, care reprezintă comisia noastră și reprezintă în același timp și grupul SND. Aveți cuvântul. Um, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În ultima lună am lucrat la propunerea pentru un regulament în ceea ce privește geoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe naționalitate, loc de reședință sau loc pe piața internă. Propunerea Comisiei mergea în direcția cea bună și face parte dintr-un pachet ambițios pentru a facilita comerțul electronic. A fost o provocare pentru că noi la Comisia ITRE trebuie să ne asigurăm că se adoptă o abordare echilibrată în ceea ce privește agenții economici și consumatori. În ceea ce privește sfera de aplicare a regulamentului, propunerea mea se referă la obstacolele care provoacă discriminare atunci când uh, consumatorii vor să acceseze un serviciu sau un bun care este vândut într-o altă, într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Scopul uh, nostru este să asigurăm accesul la bunuri uh, și la vânzări și să încurajăm metode inovatoare și uh, concurență. Nu vrem să schimbăm uh, prevederile privind audiovizualul sau legea consumatorilor și nici drepturile de autor. Este important ca consumatorul să aibă acces la site-uri web și la uh, servicii sau produse, indiferent unde se află în Europa. O redirecționare de la un website la altul va deveni de domeniul trecutului și, dacă se mai întâmplă, va fi în urma acordării unui consimțământ și întotdeauna pot să revii la selecția inițială să pună astfel capăt acestei practici, practici frustrante. Dar trebuie să ne asigurăm că sectorul de afaceri nu va trebui să suporte costuri uh, nejustificate. Obligația de a vinde pentru agenții economici nu înseamnă în niciun fel că agentul economic este obligat să livreze uh, un uh, obiect în afara zonei sale de acoperire. Este important de asemenea să permitem companiilor să-și uh, urmărească tehnicile de marketing atâta vreme cât nu discriminează consumatorii pe baza locației. Nu vrem să creăm poveri suplimentare, nici uh, birocratice, nici financiare pentru IMM-uri. Respectarea regulamentului nu înseamnă obligație de a livra sau de a acoperi costurile de livrare, sau de a primi înapoi un uh, produs. Vorbim uh, despre uh, momentul în care se aplică o lege a consumatorului și se aplică legea din țara agentului economic. În ceea ce privește plățile, vreau să vă spun că o categorie de plată uh, va fi acceptată la nivel european, indiferent de originea plății. Asta va permite consumatorilor să cumpere online fără obstacolul suplimentar că nu li s-a acceptat plata. S-a întâmplat în trecut că consumatorilor li s-a refuzat accesul la bunuri sau uh, servicii din cauza metodei de plată. Uh, Iarăși vrem să limităm uh, taxele cerute de companiile de, cardurile, de carduri de credit la un minim pentru a facilita comerțul electronic atât pentru agenții economici cât și pentru consumatori. Deci ne așteptăm la o taxă minimă. Uh, datele produse de tranzacțiile acestea online trebuie să respecte niște standarde europene stricte pentru a asigura o protecție maximă și aceste date uh, Uh, vor fi stocate în Europa. Este important să fim cu ochii în patru, pentru că avem nevoie de o legislație eficientă și prietenoasă cu utilizatorul. Deci trebuie să ne revizuim munca adesea, adesea și să vedem ce alte elemente pot fi incluse. Ținând cont de asta, uh, ne-am întrebat dacă ar fi fezabil să introducem uh, conținutul digital sau conținutul acoperit de drepturi de autor în sfera de aplicare a acestui uh, regulament. Uh, implementarea portabilității conținutului de digital va fi început deja când vom finaliza noi acest regulament, deci totul va demara în 2017. Și atunci am putea oferi o abordare mai holistică consumatorului și un mediu mai prietenos IMM-urilor. Credem că, este, că această propunere este un pas către crearea unei lumi online prietenoase în Europa și uh, servește drept direcție pentru alte decizii importante, cum ar fi reforma dreptului de autor, sectorul uh, audiovizual, înregistrarea în scopuri de TVA și așa mai departe. Deci toate acestea sunt decizii pe care trebuie să le luăm și care trebuie să meargă într-o anumită direcție. Și trebuie să ținem cont de același principiu, crearea unei lumi digitale, unei piețe digitale unice, prietenoase cu consumatorul și cu agenții economici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră, domnul Herbert Royal, care o înlocuiește pe doamna Nibler în numele grupului PP. Mulțumesc, domnule președinte. Angelica Nibler, a trebuit uh, să meargă la, o, la un alt angajament, dar m-a rugat să transmit câteva idei. În primul rând, obiectivul acestui proiect de regulament este uh, să nu existe discriminare între Uh, consumatori din diferitele state membre. Obiectivul este unul foarte pozitiv, îl sprijinim. Legat de asta este și uh, piața unică și consolidarea acesteia este un obiectiv uh, demn de urmat. Este însă important și să fim atenți la IMM-uri, astfel încât să le oferim o soluție practică. Pentru că tocmai la IMM-uri poate fi Plodic să se uh, concentreze pe piețe regionale, nu pe întreaga piață europeană. Important este, import, este ca, important este și să fie excluse serviciile audiovizuale. Și mai uh, nici mai târziu aceste servicii nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare uh, al documentului. Angelica Nibler m-a rugat să mai spun următoarele lucruri. Acest regulament nu trebuie să, sprij, să limiteze libertatea întreprinderilor și libertatea, de, libertatea contractuală. Deci să nu existe o obligativitate de livrare. Apoi, stabilirea prețurilor ar trebui să nu intre în domeniul de aplicare al uh, regulamentului, pentru că obiectivul nu este să se intre în domeniul stabilirii prețurilor. Aceste lucruri uh, dorea Angelica Nibler să le clarifice. Um, aceasta este o primă poziție a grupului nostru. Angelica Nibler uh, ne va reprezenta în lucrările ce urmează. Uh, Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la grupul ECR. Domnul Tomașevski, raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să-i mulțumesc doamne Kylie pentru proiectul de raport. Sunt de acord cu multe dintre elementele menționate de domnia sa și, de asemenea, în general, sunt de acord cu formulările. O să fac câteva observații din partea grupului nostru Cred că suntem cu toții de acord că o geoblocare nejustificată sau o cale similară de discriminare trebuie să fie eliminată, astfel încât să ajutăm piața unică. Nu ar trebui să se creeze obstacole inutile, dar uneori ar trebui să fim precauți pentru că uneori situațiile sunt destul de complicate și nu ar trebui să avem um, povere administrative suplimentare. Și n-ar trebui nici să ne amestecăm pe o piață care funcționează bine. Sunt de acord că nu ar trebui să existe o obligație de livrare, și de asemenea sunt de acord că nu ar trebui să existe nici obligația suportării costurilor sau uh, obligația primirii unui obiect returnat. Nu vrem să îngreunăm viața agenților economici. Sunt de acord că libertatea contractuală ar trebui să fie respectată și nu ar trebui să existe, să se înființeze organisme speciale în acest scop. Un alt element cu care pot fi de acord este că trebuie să așteptăm până la finalizarea reformei drepturilor de autor și că poate ar trebui să discutăm uh, acest lucru și, cu, uh, și în baza acestui uh, dosar. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Viring, în numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Cari, care este raportor. Vreau să-i mulțumesc pentru o prezentare foarte clară. Cred că putem exploata tot potențialul legat de interconectarea piețelor și de piața unică. Cred că ar trebui poate să mergem chiar un pic mai departe în contextul economiei online. Această propunere de geoblocare face parte uh, integrantă din pachetul propunerii. Știți că colegii din grupul meu și eu însă uh, suntem în favoarea ridicării obstacolelor existente în continuare pe piața noastră internă. Aceste obstacole ar trebui să fie eliminate și să permită consumatorilor să se întoarcă și spre alte piețe. Bineînțeles, nu trebuie să creăm dificultăți nejustificate companiilor care doresc să-și uh, pună pe piața altor state membre propriile produse. Cred că geoblocarea ar trebui să meargă în sensul pieței digitale unice. În continuare există niște diferențe la nivel între state, costurile de transport și așa mai departe și pot să uh, Dau exemplul uh, reciclării, iarăși uh, un element care trebuie să fie uh, rezolvat. Conținutul propunerii mie mi se pare unul bun și cred că trebuie să evităm orice fel de discriminare pe baza localizării geografice. Văd că nu există niciun, nicio obligație de uh, rezultat pentru că, și asta e foarte bine, pentru că uh, Asta ar antrena costuri suplimentare pentru IMM-uri. În ceea ce privește uh, modul de plată, cred că este important ca consumatorul să-și uh, dea acordul pentru uh, redirijarea site-ului către un altul. Cred că este esențial, de asemenea, să permitem orice fel de modalitate de plată pentru uh, uh, cumpărăturile online, pentru că altfel propunerea este moartă din fașă. Bineînțeles, există și alte elemente care poate ar trebui să fie precizate, în special faptul că pentru mine ar trebui să fie foarte clar că atunci când există cumpărături uh, pasive, trebuie să se aplice legislația din țara de origine și cred că ar trebui să garantăm consumatorului toată transparența necesară. Întreprinderile trebuie să poată să beneficieze de libertate contractuală fără uh, să aducă atingere pieței uh, digitale. Aștept cu interes să cooperăm uh, Uh, cu raportorul și cu raportorii din umbră pentru a avea un aviz clar din partea comisiei noastre, un aviz care să aibă o contribuție la desăvârșirea pieței digitale unice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul, Cioca, în numele ENF. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, colegi. Mulțumesc raportoarei, doamna Caili cu siguranță uh, e vorba de subiecte de mare importanță și sunt elemente în acest raport pe care le putem împărtăși, dar uh, dorim să avem o contribuție critică și constructivă, știind că există uh, că oamenii trebuie să uh, regulamentul spune că speră, și sperăm că va fi un rezultat mai bun la final, spune că există un tratament diferențiat pe piața internă, parțial din cauza fragmentării standardelor pe piața europeană. Putem, de exemplu, să ne gândim la unele lucruri, cum ar fi legislație națională, etichetaj, certificare, diferite costuri ale muncii și exemplele sunt foarte multe. Sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare. Din, păcare, din păcate, raportul nu se ocupă de cauzele reale ale blocării vânzărilor și cumpărării și, în realitate, propunerea nu permite întărirea pieței digitale în Europeană. Cred că, uh, după părerea mea, ar fi important să avem contribuții semnificative Vorbim aici de 433 uh, de reacții care uh, totuși trebuie analizat pentru că aceste contribuții sunt cele din lumea reală și cred că legislatorul, dacă vrea să facă o treabă bună, trebuie să înceapă de la bază. Trecem la alți vorbitori acum. Doamna Calas, mulțumesc pentru activitatea uh, la acest aviz. Cred că e foarte important ca cadrul juridic să fie foarte clar pentru uh, comercianți, pentru, mai ales ce privește vânzările clasice, pentru că că uh, atunci când uh, începește plățile, nu cred că sunt de acord cu propunerea raportorului care distinge mijloacele de plată și brandul. Avem o, o zonă unică de plată unde noi standarde privind securitatea plăților vor trebui aplicate, deci trebuie să ne întrebăm de două ori, să ne punem de două ori întrebarea dacă discriminarea începește mijloacele de plată este justificată și în legătură cu uh, discriminarea în domeniul plății, uh, plăților legate de uh, telefon, numerele de telefon uneori plătești și se cere un număr de telefon care trebuie să fie dintr-un stat membru. Deci, pentru a se aprova plata. Deci mi se pare că acest lucru este uh, ignorat de Comisie. Și în, ultima, în ultimul rând, cred că trebuie să ne uităm la uh, serviciile de transport care sunt excluse, dar nu trebuie să fie excluse aici. Nu prea înțeleg această justificare. Deci această propunere nu abordează principalele uh, cazuri de geoblocare și a conținutului cu copyright, deci dacă reduce și mai mult area de uh, aplicare, mă întreb ce se mai întâmplă, ce mai rămâne acolo. Mulțumesc foarte mult, doamna. Domnul Sean Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, Eve și colegilor ei raportori din umbră pentru că au făcut această propunere care cred că este echilibrată și ne va ajuta să realizăm ambiția noastră de a completa piața unică digitală în cadrul acestui mandat și, în special, să permite mmo urilor să prospere. Cred că întotdeauna vorbim despre mmo uri și trebuie să eliminăm cât de multe bariere posibil până când acestea vor funcționa în Uniunea Europeană și dincolo de ea și geoblocarea este una dintre acele bariere care trebuie eliminate. Trebuie să avem grijă să nu uh, depășim uh, uh, limitele și să vedem consecințele eliminării capacității de a vinde și de a face profit și de a supraviețui a diferitelor entități și în special începește instituțiile sportive care trebuie să poată să-și vinde drepturile TV în străinătate și o organizație atletică, Asociația Atletică din Irlanda, al cărei am fost uh, președinte, uh, de exemplu, își vinde drepturile în Marea Britanie sau în Europa. Deci, trebuie să liberalizăm piața cu siguranță, dar cred că Trebuie să avem un echilibru și idealul completării acestei piețe digitale trebuie să fie cu atât mai uh, strâns. Mulțumesc uh, colegilor și sunt uh, nerăbdător să avem o discuție. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președintele. Acum mergem la discursul Comisiei Europene. E vorba de domnul Werner Stern, șeful unității DG Connect. Mulțumesc. Discursul este mare lucru. Mulțumesc tuturor pentru abordarea constructivă. Toate chestiunile sunt relevante și se, uh, sunt în armonie cu abordarea noastră, pentru că e vorba aici de a avea un echilibru între dorințele legitime ale consumatorilor și la fel de legitimele interese ale comercianților, mai ales comercianților mai mici. Asta încercăm să facem, încercăm să ne concentrăm pe discriminarea nejustificată. Acesta e lucru cheie aici, pentru că întotdeauna, așa cum au spus și alții vorbitori, sunt motive pentru care anumiți comercianți nu vor, nu vor să vândă în alte state membre, dar vrem să izolăm anumite cazuri în care costurile eh, îndeplinirea anumitor obligații, în special pentru micii comercianți, sunt foarte limitate sau, dacă ele, sau poate chiar neexistente. Și asta se leagă de câteva chestiuni eh, care au fost abordate în această sală uh, nelivrarea transfrontalieră din cauza prețurilor. Uh, comercianții pot oferi în continuare prețuri diferite pe piețe diferite, evident, doar că atunci când consumatorul intră pe un website anumit nu ar trebui să fie discriminat. Încercăm să a, uh, protejăm și să asigurăm obligația after, post-vânzare bunurile atunci când sunt plasate pe o altă piață a unui stat membru Asta nu înseamnă că trebuie să dispară aceste obligații, la fel, pentru că e vorba de vânzări pasive și nu e niciun fel de uh, direcționarea activității în acele teritorii, legislația aplicabilă, dacă comerciantul nu face nimic altceva, uh, legislația aplicabilă va fi cea a comerciantului. Toate aceste lucruri sunt în propunerea noastră și din câte am văzut din amendamentele noastre, toate acestea merg în direcția clarificării acestor chestiuni și mai departe și sunt binevenite. Copyright-ul uh, uh, e important, mai ales pentru mediul audiovizual. Aici e vorba de un, uh, o direcție de lucru diferită care e abordată în reforma directivei privind copyright-ul și toată legislația a fost aliniată cu directiva serviciilor din motive foarte bune, credem, și știți că directiva serviciilor exclude serviciile audiovizuale. Domnul Ciocăr, a subliniat că nu abordăm uh, rădăcinile reale ale problemei fragmentării, ceea ce e absolut corect. Nu asta trebuie să facă această măsură și, sigur, uh, ea completează toate celelalte măsuri care, au fost, care au fost propuse în agenda pieței digitale pentru a face progrese uh, pe obstacole reale, dar aici, în absența unei armonizări complete, deci și existând atâtea obstacole în continuare, încercăm totuși să ne asigurăm că și consumatorul are mai multe variante de alegere și uh, de asemenea comerciantul are mai multă siguranță. Începește plățile, problema ridicată de doamna Canas, Noi ne bazăm pe achiul serviciilor financiare, nu ne ducem mai departe de asta, dar uh, ne bazăm pe PSD2, uh, regulamentul de interschimb și, cum spuneam, ne bazăm pe regulile și obligații existente cu scopul de a limita costurile și riscurile pentru comercianți, pentru că acest achei pentru serviciile financiare, așa cum au anunțat unii dintre noastre, introduce uh, autenticarea, autentificarea clientului care protejează uh, comerțul în uh, cazul utilizării frauduloase a instrumentelor de plată, caz în care uh, responsabilitatea ar trece în, uh, la bănci de la comerciant. Cred că mă opresc aici pentru că nu am auzit nimic uh, ce ar trebui să contest și vă mulțumesc și ne, suntem nerăbdători să continuăm discuțiile cu Comisia. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru comentarii și acum raportorul nostru, doamna Eva Cale. Mulțumesc, uh, doamne președinte, dragi colegi, mulțumesc foarte mult pentru remarcile constructive, care deja erau foarte uh, utile, dar sunt nerăbdătoare să primesc și mai multe amendamente, mai avem timp, așadar este informant ca trebuie să ajungă la poziție comună care va reprezenta o alegere uh, de bun simț pentru Uniunea Europeană, ținând seama de consumatori, de IMM-uri și de economia europeană. Dacă nu uh, e vorba de armonizare completă, este o mare parte a reformelor care urmează să vină deci e vorba de uh, mai multe rapoarte, e o parte a mai multor rapoarte pe care le vom avea. Această propunere e un pas pentru crearea unei, unui mediu prietenos cu utilizatorul în Europa, dar se leagă și de deciziile pe care trebuie să le luăm. nu trebuie să ne oprim aici. E vorba de uh, reforma copyright-ului în uh, sectorul audiovizual, livrarea parțială. Acestea sunt doar câteva decizii pe care trebuie să le luăm pentru o piață digitală unică uh, prietenoasă cu utilizatorii. Vă mulțumesc pentru amendamente, vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă, pentru comentarea noastră și pentru discuții. Termenul pentru amendamente. Uh, Luna viitoare, 14 noiembrie, așadar mai avem câteva zile, la ora 12 vot la I3, 12 ianuarie și în Comisia Principală IMCO 25 aprilie. Asta este calendarul nostru. Mulțumesc pentru discuție, dragi colegi, raportor din umbră și ceilalți colegi. Trecem acum la următorul punct, numărul 6, punctul numărul 6, feedback de la negocierile în curs privind uh, etichetarea de energetică. Domnul Tamburano este raportorul nostru și de la ETS uh, raportor este domnul Federle. Domnul Tamburano mi-a trimis o propunere de discurs, mm, pentru că el, din păcate, nu poate participa la ședință, așadar o să citesc uh, ceea ce el ne-a pregătit. Am participat și eu la o, o parte din negocieri, deci pot să dau câteva uh, comentarii proprii, poate la sfârșit, la sfârșitul acestui discurs scurt. Așadar, etichetarea de eficiență energetică. Până astăzi au avut loc trei uh, triloguri. Uh, după cel din iulie și septembrie, ultimul s-a ținut pe 11 octombrie 2016 într-un uh, schimb interinstituțional la nivel înalt între președinție, ministrul Ivan Corcioc și conferința președinților de comisie, 25 octombrie, Parlamentul European a confirmat poziția sa politică fermă privind articolul 12, actele delegate. E foarte important acest punct în discuția noastră. Avem trei puncte extrem de importante în ce privește această etichetare de eficiență energetică. Discuțiile sunt dificile uneori cu Consiliul și sunt trei puncte, cum spuneam. Unul dintre ele este legat de actele delegate și de implementare. Parlamentul European a finalizat o contrapropunere care integrează articolul 7 și articolul 8 privind bazele de date și anexa 1 baze de date, octombrie 27 2016 și l-a transmis oficial președinției. Așadar, două chestiuni importante uh, uh, evaluarea de risc și baza de date. Acestea sunt uh, chestiuni asupra care se discută. Parlamentul European și-a exprimat în mod coerent voința fermă de, a respect, de a-și respecta angajamentul de a ajunge la un acord privind întregul regulament în timpul președinției actuale a Uniunii Europene, a Consiliului Uniunii Europene. Am subliniat uh, același lucru în uh, ședința mea cu, în întâlnirea mea cu reprezentanții Coreper, cei 28 de reprezentanții ai statelor membre de acum câteva săptămâni. următorul punct în textul colegului Tamburanu. Dacă eforturile actuale sunt, uh, au succes, așa cum sperăm, al patrulea trilog ar putea să aibă loc în a doua săptămână din decembrie 2016. Altminteri va avea loc abia la începutul 2017, când Malta va avea președinția Uniunii Europene. Acum, haideți să trecem la trei cele mai importante puncte, la cele trei cele mai importante puncte și pe care negocierile sunt foarte avansate și s-a ajuns un acord pe toate elementele, cu excepția două chestiuni. Calendarele care trebuie respectate în uh, redimensionarea etichetelor actuale pentru trei categorii de produse energetice acoperite de uh, directiva actuală. Trei categorii, rapid, mediu și lent așa vor fi definite respectiv. Așadar, calendarele generale și în al doilea rând, uh, punctul final care trebuie ales în procesul oficial de redimensionare pentru a exprima aceste uh, calendare. Așadar, despre asta e vorba, despre redimensionare. Acum să trecem la bazele de date. Aici negocierile sunt și mai avansate. Acordul a fost atins pe toate chestiunile majore. cu excepția listei detaliate de documentație care trebuie păstrată pe secțiunea centralizată. În al doilea rând, modalitățile uh, pe care autoritățile de supraveghere a pieței le vor folosi și recomandări, alte recomandări tehnice care vor fi necesare pentru evaluarea de conformitate și, în al treilea timp, clarificarea unor posibile redundanțe în vederea evitării acestora. Trei puncte, evident, uh, am făcut așadar uh, uh, progrese la față de început. Așadar, punctul 3, importantul punct 3. O, o, o componentă instituțională importantă legat de acte delegate sau de implementare. După cum știți, Parlamentul poate exercita control democratic pe actele delegate, ceea ce ne dă dreptul uh, de veto. Totuși, nu putem uh, uh, da veto unui act de implementare. directiva privind etichetarea de energie și propunerea comisiei pe care o discutăm acum, ambele prevăd uh, aplicarea actelor delegate. Așa cum este în propunerea Parlamentului European. În mod natural, Parlamentul European susține propunerea Comisiei din acest punct de vedere, care este bazată pe regimul actual juridic, care funcționează bine. Totuși, Consiliul, în abordarea sa generală din noiembrie anul trecut, a schimbat, practic, toate actele delegate cu acte de implementare, ceea ce înseamnă că ea, Parlamentul European capacitatea de a da uh, veto pe măsuri în, acest, în cadrul acestui nou regulament. De atunci, Parlamentul European și Consiliul au concluzionat au încheiat un acord interinstituțional pentru o mai bună legiferare acum câteva luni. Am încheiat acest acord interinstituțional prin care Parlamentul a fost de acord la prezența experților statelor membre în timpul uh, fazei pregătitoare a actelor delegate. Deci o soluție nouă Am fost de acord și să scurtăm perioada de pregătire, dar încă nu s-a spus acest lucru. Așadar, unele remarci sunt uh, din propria mea experiență, dar cel mai important ar fi că președintele Itrie în ultimul trilog și în, ședințe, în întâlniri cu ambasadorul Mikovcin al președinției slovace și la o ședință cu toți, membri, cu toți ambasadorii Coreper a statelor membre, acum o lună, am uh, spus foarte clar că Parlamentul nu poate accepta propunerea Consiliului privind actele de implementare și actele delegate, așa cum este ea acum, în forma pe care are acum. Și avem motive serioase pentru asta. Motive istorice, propunerea Comisiei, acordul nostru privind uh, prezența experților în faza de pregătire a actelor delegate, toate acestea nu se întâmplau până acum și scurtarea, scurtarea perioadei de pregătire. Raportorii din umbră se vor întâlni uh, astăzi mai târziu pentru a discuta dosarul în vederea negocierilor uh, din ultima lună. Uh, noi am vrea să încheiem acest lucru. Nu putem face altfel progrese, pentru că apoi, dacă nu facem progrese, va ajunge dosarul în timpul președinției Maltei, dar ar fi mai convenabil pentru că președinția slovacă deja avansa foarte mult întregul dosar și ar fi bine să-l încheiem până la sfârșitul anului. Acesta este, asta este tot ce aveam de spus. Uh, raportorii din umbră, nu știu dacă vor să adauge ceva. Raportorul nostru nu e aici astăzi, dar domnul Roil, poate vreți să spuneți ceva? Vreți să adăugați? Nu, domnul Roil nu dorește. Doamna Vering din ALDE, dacă doriți să adăugați ceva. Duidelijk uitgelegd, eh, dank u wel, voorzitter. Mulțumesc. Nu, lucrurile au fost foarte bine explicate. Mulțumesc. Mulțumesc, dragi colegi. A fost vorba despre primul uh, trialog, etichetare energetică. Raportor fiind domnul Tamburano. Acum ETS din partea colegului Federle. Bineînțeles, suntem după votul din Comisia ITRE, însă ne așteaptă un vot la uh, ENVI. Îi dau cuvântul domnului Federle în calitate de raportor. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, Votul a avut loc pe 13 octombrie. Am reușit să avem o, o majoritate pentru poziția ITRE în ceea ce privește ETS, chiar mai uh, largă majoritatea decât am fi crezut la început. Rezultatul pozitiv îmi dă un mandat să prezint, uh, să reprezint poziția ITRE și la reuniunea raportorilor din umbră la ENVI. Tocmai de acolo vin. Uh, cei de la Envy au analizat poziția ITRE mm, cu oarecare poftă, să spun. Există deja propuneri de compromis din partea raportorului, bazate pe uh, uh, avizul ITRE, însă mai există și câteva elemente la care trebuie să lucrăm. Astăzi, la reuniunea raportorilor din umbră, am uh, uh menționat câteva puncte la care trebuie să ajungem la un compromis factorul de, redu- de reducere, proporția între piața liberă și alocările gratuite, 50 47-53, uh, deci aceleași uh, discuții ca la ITRE. Am reușit să menționăm, să discutăm lucruri, însă n-am ajuns la concluzii. Însă poziția ITRE a fost uh, luată în considerare, discutată și va face parte în continuare din discuțiile ce urmează. Există uh, câteva părți unde avem competențe partajate în ceea ce privește finanțarea, un subiect nou pentru echipa ITRE. Mă voi consulta mai ales cu, majoritate, cu, cu raportorii din umbră care aparțin de majoritate, EPP, CR I, um, și ALDE. Și vom încerca să vedem cum putem progresa cu lucruri pe care nu le-am abordat încă în negocieri. De asemenea, am încercat să fiu constructiv în uh, echilibrarea discuției când s-au blocat lucrurile la Envy, am uh, venit cu propunerile ITRE ca eventuale uh, amendamente de compromis. Pentru că până la urmă și la Envy trebuie și cei de la MP trebuie să asigură o majoritate a întregului Parlament, nu numai a Comisiei. Există o discuție informală referitor la cum să continuăm după ce se va încheia la Andy, să se meargă direct, direct în uh, trialog sau la plen. Iar uh, opinia mea, fără să fi avut încă o reuniune cu raportorii din umbră, ar fi că depinde de rezultat dacă considerăm că Envy a luat în considerare suficient uh, poziția noastră sau nu. Acestea vor fi elementele care uh, ne vor face să ne decidem. Pentru că știm că majoritățile sunt puțin diferite în Comisia ITRE și în Comisia Envy și la final toate se adună. Deci există motive justificate de a merge în această direcție. Pe de altă parte, dacă cele două comisii sunt coerente în poziția lor, am putea uh, ar fi mai rapid să mergem direct la trialog. Încă nu s-a discutat uh, până la sfârșit, dar cred că ar fi un mod bun de a aborda lucrurile. Și um, uh, în discuții voi solicita și sfatul uh, colegilor pentru munca ca raportor la Andy. Mai sunt multe lucruri, după cum spuneam, care mm, sunt nerezolvate. Deocamdată însă avizul nostru este respecta ce ar putea fi o bază bună pentru mai multe dintre uh, amendamentele din umbră. Am avut trei reuniuni ale raportorilor uh, din umbră la Comisia Envi. Astăzi chiar am început să discutăm elementele uh, principale. Votul a fost uh, puternic în comisie și am reușit să ne respectăm și calendarul. Dacă am fi fost mai târzi, dacă am, toate acestea s-ar fi întâmplat mai târziu, nu aș fi avut un semnal atât de clar referitor la cum putem să continuăm. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru prezentarea dumneavoastră. A fost o muncă um, grea în uh, grupurile politice, raportorii noștri din umbră au lucrat uh, foarte bine. Știm că avem responsabilitate partajată cu Comisia Envi pe baza regulii 54. Domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului. Propunerea ITRE este o propunere foarte echilibrată și cred că sunt luate în considerare toate interesele. Și cred că acesta ar trebui să fie și obiectivul nostru, să avem o, o proiect, un proiect uh, echilibrat, pentru că nu e vorba numai de, de localizarea emisiilor de carbon, ci și a locurilor de muncă. Este vorba de uh, plecarea inovației de la noi și de uh, lipsa investițiilor. Deci dacă vrem uh, să avem o structură socială puternică în Europa, avem nevoie de o industrie puternică, iar obiectivul nostru ar trebui să fie o reindustrializare, nu cu 20% până în 2020. Acest obiectiv nu cred că îl vom, uh, îl vom, uh, îl vom atinge. Ar trebui să ne impunem 30% din PIB până în 2030. Așa se creează noi locuri de muncă, așa se poate investi și așa reușim să consolidăm sistemul nostru social. Suntem, uh, sunt de aceea pentru ideea ca atunci când uh, negociem cu ENVI, uh, fondurile sau câștigurile din ETS să meargă în fondul de modernizare. Trebuie să facem presiune ca acești bani să fie folosiți pentru noi locuri de muncă și noi investiții, să nu se ducă banii în consum, ci în investiții pentru a ne atinge obiectivele de reducere. Și dacă această propunere vine, dacă banii se întorc la miniștrii de finanțe și dispar din Europa, ne vom uh, regăsi cu noi probleme. Deci, fondul de modernizare uh, mi-aș dori eu să fie consolidat. Cred că ar trebui să fie o solicitare cheie din partea ITRE. Și bineînțeles că trebuie să trecem prin plen. Eu cred că în plen această chestiune este atât de importantă încât toți deputații ar trebui să aibă posibilitatea să se exprime. Pentru că nu vrem să creștem șomajul, ci ne dorim să creăm noi locuri de muncă bine plătite și să fim industria uh, cea mai puternică și cea mai prietenoasă cu mediul, cea Europeană. Mulțumesc, doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Rubic. Aș dori să încep prin a-i mulțumi uh, raportorului uh, nostru și pentru informarea cuprinzătoare referitoare la situația actuală a negocierilor. Nu pot decât să vă rog și eu să apărăm uh, poziția ITRE și față de colegii din ENVI stimate coleg Federle, cred că sub uh, conducerea dumneavoastră pe acest dosar s-a făcut treabă foarte bună și dumneavoastră, domnule președinte, președinte um, ați uh, lucrat foarte bine pe acest dosar, a fost nevoie să ne punem de acord și s-a, și întâmplat acest lucru. Perspectiva noastră este diferită față de cea a celor de la Envi și colegul Rubic a vorbit despre asta. Este vorba de uh, a ne menține industria în Europa și nu să se delocalizeze producția, pentru că odată ce se delocalizează producția, se delocalizează um, locurile de muncă și concurența în afara Europei nu doarme. Deci um, trebuie să fim și cu ochii pe ce se întâmplă în restul lumii. Sunt de acord cu ce s-a votat la noi la ITRE și sper că vom putea menține asta. Mulțumesc uh, și pentru faptul că ați reușit să implicați toate grupurile politice. Este bine să știm că va veni o propunere. Modul în care ați dus uh, negocierile, domnule Fedele, mi s-a părut unul foarte pozitiv. În ceea ce privește uh, modul de a continua, mi se pare că depinde de rezultat ce va ieși până la urmă la votul de la Envy. Și dacă noi considerăm la ITRE că nu ne convine poziția respectivă, atunci uh, sunt de părere că ar trebui să mergem în uh, plen. Întotdeauna la negocieri um, uh, funcționează mai bine când pot să um, spui că poate exista un vot în plen. Eu, ca tendință, aș um, spune mai degrabă să um, ne îndreptăm înspre plen, pentru că el reflectă mai uh, clar poziția Parlamentului. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Royal. Foarte pe scurt, domnule președinte, ceea ce a spus colegul Federle mi se pare corect. Prin faptul că am acționat rapid, avem o poziție bună de negociere pe care ar trebui să o folosim. Uh, compromisurile pe care le-am elaborat uh, le-am obținut greu. A fost greu să găsim uh, o cale de a găsi această, acest echilibru între alocările de certificate. Și o a treia observație. Pentru mine este foarte clar că trebuie să avem un vot în Parlament. Este un subiect atât de important încât nu putem să îi ignorăm pur și simplu pe colegii care nu sunt în comisie. N-ar fi cinstit din punct de vedere democratic. Eu pun mare accent pe nevoia de a avea uh, un vot în plen, pentru că este un subiect care îi privește pe toți. Mulțumesc foarte mult! Nu pot uh, și eu decât să fiu de acord cu ceea ce au spus uh, colegii. Ne-am atins, uh, ne-am obținut uh, compromisul după discuții îndelungi în Comisia ITRE, uh, un compromis foarte echilibrat între grupurile politice, un uh, mare uh, succes, uh, Frederic. Am discutat acest lucru pentru că am vrea să te... Uh, uh încurajăm să menții poziția ITRE. Suntem convinși că ești, uh, suntem siguri că ești convins de poziția noastră, dar te încurajăm în continuare pentru că unii dintre noi uh, am fost membri în Comisia Envi și cunoaștem, atmosfera este diferită de cea de la Comisia ITRE. Înțelegem că poate fi dificil uneori. Și se pune problema și a votului în plen. Este uh, o regulă nescrisă, dar existentă în Parlament că dacă este vorba de Comisia asociată pe baza regulii 54, trebuie să se meargă în uh, plen. Nu e scris nicăieri, dar de cele mai multe ori așa se acționează. Când uh, se acționează pe baza uh, regulii 54, se merge în plen, pentru că în timpul votului la Comisia Envi este foarte greu să spui la finalul unui vot dacă este suficient sau nu ce s-a obținut. Deci, uh, cel mai bine ar fi să putem spune că votul final va fi în plen înainte de a se da un mandat pentru negocierea numele Parlamentului. Încă o dată, Mulțumesc foarte mult pentru toată munca depusă. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc colegilor Rubic, Nibler, Royal și dumneavoastră, domnule președinte, pentru cuvintele foarte amabile care ar trebui să se îndrepte către toți raportorii din umbră care au contribuit. Uh, în timpul negocierilor am uh, spus-o de mai multe ori. Trebuie să fie ceva ce putem uh, înghiți și digera, ușor, și digera, dar nu este întotdeauna ușor să se întâmple așa. Așa este cu cele mai bune compromisuri. Uh, dor pe alocuri, dar uh, ne permit tuturor să mergem mai departe. Și este bine să putem spune, uh, ca toate grupurile să poată spune că au contribuit la un, la un compromis. Pentru că dacă n-ai contribuit la un compromis, la ce ajută să-l ai? Uh, Mulțumesc tuturor pentru comentarii. Cred că raportorii din umbră sunt de acord. Uh, vorbesc în numele tuturor raportorilor din umbră când spun că sunt de acord cu cele zise. Uh, munca mea uh, s-a încheiat de la vot, dar trebuie să mă asigur și că va fi un vot majoritar. Mi-am asumat această sarcină și voi încerca să o obțin și la Comisia Envi. Deci mulțumesc tuturor pentru cuvintele amabile, continuăm cu munca și uh, continui dialogul cu cele patru grupuri care sunt semnatare ale compromisului. Mulțumesc! Mulțumim, domnule raportor, Frederic. Am încheiat acest punct. Putem să trecem la punctul 7. Vizita la ITER, la Cadaraș, pe 24 octombrie. Debriefing. On behalf of, of of our colleagues. În numele colegilor. Colegul Freund, Miroslav Pohe și Flavio Salmonato. Poate colegii ar dori să intervină unul după altul. Colegul Freund. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să-mi exprim frustrarea de la bun început, pentru că vom vorbi despre cea mai sofisticată tehnologie pe care am văzut-o vreodată și pe care am vizitat-o vreodată și totuși mă găsesc aici cu un stick USB, cu un material video al vizitei noastre, filmat de mine, am filmat toate locurile pe care le-am vizitat și mi s-a spus că este imposibil să rulăm acest video în secolul 21 în această sală de reuniuni. Deci asta este discrepanța pe care trebuie să o depășim atunci când vorbim despre tehnologie. Probabil, domnule președinte, ați auzit că mi-am început conversația de pe acest material video cu propoziția vom vorbi despre uh, aparatul, fie despre mașinăria care consumă cei mai mulți bani, fie despre salvatorul lumii. Asta este ITER, de fapt. O delegație a membrilor ITER a vizitat ITER pe 24 octombrie. Membrii delegației au fost deja menționați de dumneavoastră. Au mai fost și Christian Ehler, și Flavio Zanonato și Jacob de Lunde din partea verzilor. Și printre alții ne-am întâlnit cu directorul general al Organizației Internaționale Inter, cu domnul Schwammer, care este directorul executiv pentru fuziune pentru energie, agenția UE care este responsabilă pentru ITER, care au petrecut mult timp cu noi și ne-au explicat uh, toate uh, elementele complicate ale acestui uh, reactor experimental. Dacă totul funcționează, dacă funcționează, ITER va demonstra fezabilitatea energiei prin fuziune în scopuri pașnice. Va produce energie curată, sigură și economică. Există trei uh, provocări principale. Provocarea tehnologică de a construi miezul reactorului, apoi provocarea integrării tuturor componentelor și provocarea gestionării colaborării internaționale. Vorbim aici despre un proiect care este partajat între Europa, China, India, Japonia, Corea, Rusia și Statele Unite. Europa plătind aproximativ 45% dintre achiziții, iar ceilalți au câte 9% fiecare. După cum știm cu toții, multilateralismul este un lucru foarte frumos în teorie, dar în practică poate deveni o povară. Pentru ITER asta a însemnat că timp de mai mulți ani proiectul nu a mers în direcția cea bună. A fost nevoie de un alt plan de acțiune conceput în 2015 pentru a stabili priorități clare uh, pentru reformă. Acești pași înainte uh, includ introducerea unui uh, proces decizional clar și o responsabilitate, directorul având puterea de a lua decizii. Apoi stabilirea unui calendar realist pentru operațiunile cu plasmă în 2025 și nu așa cum s-a prevăzut inițial în 2020, iar pentru operațiunile pe bază de fuziune în 2035. Deci nu e foarte clar dacă eu și cu dumneavoastră vom vedea vreodată acest reactor în funcțiune. Dar bineînțeles că sperăm să se întâmple așa și sper pentru dumneavoastră. De asemenea, o mai bună estimare a resurselor necesare pentru a respecta calendarul, înființarea unor jaloane adecvate pentru a monitoriza performanțele. Ăștia sunt toți pașii înainte care trebuie respectați. De asemenea, o evaluare independentă a proiectului care să se ocupe de performanțele sale, iar brațul european al proiectului Fuziune pentru Energie este responsabil pentru trei pași importanți. În primul rând, proiectul ITER în sine, în Cadaraș, apoi colaborarea cu Japonia pe marginea a trei proiecte de fuziune uh, numită abordarea mai extinsă și apoi uh, viitoarea generație de reactoare pe bază de fuziune, reactoare experimentale. Cooperăm cu multe laboratoare pentru a proiecta uh, componentele și asta oferă uh, locuri de muncă și o bază industrială pentru fuziune în Europa. Structura guvernamentală a acestui proiect este, așa cum am spus mai devreme, extrem de complexă. Așa cum am spus, au existat dificultăți, dar uh, rezultatele sunt vizibile și îmi doresc să fi putut să vi le arăt. De asemenea, această propoziție se aplică și fuziunii. Și o să mă opresc aici. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mă îngroziți spunând că 2035, că nu mai apuc 2035. 2035. Hai să zicem, merge. Da, și pentru mine e perfect. Doamna Claire Moody. Mulțumesc. Da, cu toții așteptăm cu interes anul 2035. Salut uh, observațiile colegului. Uh, a spus că, n-a, că au mai rămas multe, nu știu exact câte multe au mai rămas, dar o să plec de la ceea ce a spus el. Este un proiect extraordinar și e mare păcat că nu putem vedea materialul video făcut de el, pentru că este absolut incredibil să vedem ce s-a realizat până acum. Dar este și o demonstrație a ceea ce putem obține la o scară globală atunci când vorbim despre problemele de schimbări climatice am avut un pas, un pas înainte real cu tratatul de la Paris, dar acesta este un proiect concret care este realizat la nivel, la nivel global pentru a găsi niște soluții atât de necesare pentru provocările energetice cu care ne confruntăm ca urmare a schimbărilor climatice. Și de asemenea securitatea surselor de energie și toate aceste probleme pe care le-am mai discutat. Așa cum s-a spus, n-a fost un proiect ușor, nici nu te-ai aștepta să fie, având în vedere uh, ce scopuri mărețe are, ce obiective importante are și totuși el există cu un calendar clar și realist. Modificarea calendarului este o consecință a modificărilor uh, apărute în planul de acțiune din 2015. Apoi jaloanele prin care putem monitoriza progresul către scopul pe care îl dorim, către obiectivul stabilit și de asemenea o responsabilitate mai mare și o examinare a proceselor, atât uh, la nivel extern, dar uh, nu vorbim doar de contribuții financiare din toată lumea, ci și de contribuții în natură din partea altor țări la acest proiect. Și a fost încurajator faptul că angajamentul nu este legat doar de autoritățile de management din celelalte țări, ci pe tot lanțul de furnizare există acest angajament pentru a ne asigura că aceste jaloane sunt uh, realizabile. Bineînțeles, încă există întrebări pe care le avem și ar trebui să le avem în ceea ce privește uh, ambiția de a realiza uh, acest obiectiv în 2025 și 2035. Întrebările legate de planurile de rezervă și care este uh, planul, dacă se întâmplă ceva între momentul actual și 2025. Dar asta face parte din procesul pe care îl, avea, îl vom avea pentru examinarea proiectului. În concluzie, uh, ca să repet un pic ceea ce a spus uh, și colegul, nu trebuie să pierdem din vedere viziunea acestui proiect și ce se poate realiza, nu doar la final, ceea ce este un uh, scop uh, extrem de important, ci ce vom învăța prin dezvoltarea acestui proiect, ce am învățat deja, dincolo de scopul de a avea această sursă incredibilă de energie lucrurile pe care le aflăm în uh, robotică, în domeniul științei, angajamentul IMM-urilor în uh, dezvoltarea tehnologii de înaltă calitate. Sunt atât de multe elemente colaterale în acest proiect care merg în direcția obținerii și atingerii obiectivului principal, energia prin fuziune. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Miroslav Pol. Předsedo, colegove, já mám to Mulțumesc foarte mult. Bună ziua, dragi colegi. Anul acesta sunt raportor pentru proiectele comune, pentru conturile comune ale proiectelor comune și de aceea am un punct de vedere relativ diferit sau mai degrabă contabilicesc. Este un proiect uh, absolut uluitor din punct de vedere tehnologic și la multe alte niveluri de altfel și trebuie să recunosc progresele care au fost înregistrate în ultimele luni datorită noi conduceri și de asemenea avem uh, o conducere nouă și la Comisia Europeană, de altfel. Cred că dacă noua conducere respectă aceste jaloane tehnologice și aceste criterii care au fost stabilite și dacă va coopera în continuare bine cu furnizorii internaționali, lucrurile pot uh, fi un succes. Și din acest punct de vedere trebuie să fim activi din punct de vedere diplomatic la Consiliul ITER. Avem o reuniune programată în următoarele zile și cred că putem profita de această reuniune pentru a face progrese suplimentare. Dar uh, există și aspecte unde părerea mea e diferită de cea a colegilor. În primul rând, din punct de vedere economic, creșterea costurilor și întârzierile, nerespectarea termenului limită din 2025 și așa mai departe, dar Comisia și Parlamentul trebuie să fie cu ochii pe asta, dar există și riscuri pe care nu le putem influența. Un risc extern ar fi relațiile internaționale. Până la urmă, în discuțiile pe care le-am tot avut, am uh, vorbit despre stabilitatea partenerilor uh, Rusia sau Regatul Unit după Brexit și poate după alegerile din această seară și cu Statele Unite. Pentru că dacă pierdem acești parteneri, întregul proiect ar putea fi periclitat. Și apoi o altă problemă internă care trebuie menționată în toate dezbaterile pe care le avem aici un punct de vedere politic diferit în ceea ce privește mixul energetic. Noi uh, preferăm uh, uh, sursele regenerabile, preferăm reducerea consumului, dar dacă pe viitor unele state membre încep să se opună energiei prin fuziune, atunci Comisia și Consiliul nu vor mai putea justifica finanțarea unui asemenea proiect. Și din punctul meu de vedere, acesta este una din problemele majore și ar trebui să discutăm și cu oponenții proiectului. Mulțumesc foarte mult, dragă colega, uh, colegul Flavio Salonat. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-a plăcut uh, să merg în Caradaș pentru că am avut o imagine mai clară a modului în care uh, decurge acest proiect. V-ar fi plăcut și dumneavoastră, având în vedere că sunteți om de știință, inginer chimist, v-ar fi plăcut să vedeți ce se întâmplă acolo. Eu sunt din Padova, unde are loc un uh, experiment legat de fuziune, într-un experiment și am uh, petrecut mulți ani ca primar al orașului Padova și am urmărit acest proiect. Și o să vă povestesc că, uh, că în urmă cu 30 de ani am vorbit cu profesorul care se ocupa de acest proiect și l-am întrebat când o să obținem în sfârșit fuziunea. Așa sunt 20 de ani. La 10 ani după aceea l-am întrebat din nou cât durează până ajungem acolo. Și a zis încă 30 de ani. Mai trece ceva timp, iar l-am întrebat când vom avea fuziune și a zis peste vreo 40 de ani. Serie divergenti. Deci, după cum vedeți, cu cât trece mai mult timp, cu atât durează mai mult să obții uh, rezultatul. Și am început să fiu ușor îngrijorat, pentru că acest proiect nu produce uh, cercetare, ci energie. Deci ai putea avea fuziune controlată într-un mediu specific, cum ar fi miezul reactorului, dar încă nu s-a reușit acest lucru. Și ai nevoie de un echipament uh, special care nu știm cât va dura până va fi proiectat sau cât va costa. Deci ne uitam la fuziunea între Deuteriu și Trichiu până în 2050. Dar fuziunea produselor energetice, din câte știu, mi s-a spus că ar trebui să așteptăm până în secolul următor ca să o obținem. Deci îmi pare rău și pentru dumneavoastră și pentru mine că totuși am senzația că dacă nu beneficiem de un miracol, nu o să ajungem să prindem această uh, fuziune. Deci nu sunt împotriva proiectului în sine, dar uh, toate mm, elementele colaterale care au apărut în urma acestui experiment, uh, succesele care s-au înregistrat în diverse domenii și faptul că am reușit să introducem și să implicăm atâți parteneri importanți precum Corea, uh, Rusia, China și așa mai departe, este iarăși un lucru foarte bun, pentru că este un element pașnic. Oamenii încep să colaboreze pentru a găsi alternative de energie. Și dar dacă vorbim despre salvarea planetei de încălzirea globală, uh, Uh, acest experiment nu ne ajută. Este un experiment total uh, diferit. Trebuie să vedem dacă cineva poate construi acest proiect la un cost rezonabil. Elementele negative ar fi costul uriaș, așa cum a spus cineva, apoi calendarul care se tot lungește. Apoi, pe de o parte, avem de-a face cu un sistem foarte sensibil pentru că locul este sensibil din punct de vedere geologic. Deci uh, este un element uh, interesant, dar la fel este și uh, expediția pe Marte și cu toate progresele tehnologice care s-au uh, înregistrat. Dragi colegi, într-adevăr au fost niște rapoarte foarte bune, încurajatoare și cred că ar trebui să fie ceva, că, cred că ați văzut ceva cu totul neobișnuit având în vedere asemenea rapoarte, așa încât îi încurajez și pe ceilalți colegi. Pentru că în urmă cu vreo șase săptămâni am discutat cu directorul general uh, acest subiect de a vizita ITER, pentru că se află în țara sa, în Franța. Și el a organizat această vizită și ne-am pus de acord că va mai fi o vizită. Deci peste câteva săptămâni, poate la începutul anului viitor, vom avea o altă vizită, pentru că și el și eu am vrut să evităm uh, vizita unei echipe prea mari. E mai bine să avem șase oameni decât 12-13. Deci, o să organizăm încă o vizită împreună cu comisia. Deci, oricine uh, dorește poate să meargă. Vă mulțumesc foarte mult pentru... Nu, ar mai fi ceva. Vă rog, că mai avem ceva timp. Vreau doar să vă anunț că pentru cei care sunt interesați de acest uh, video, dar nu, vă, nu pot să vi-l arăt din motivele pe care le-am exprimat, uh, clipul este, este pe YouTube sub numele meu, Eugen Freund Map și ITER. Dacă îl verificați, îl căutați acolo, vedeți vreo două minute și ceva de clip, o să aveți o idee despre ce vorbim. Deci uh, clipul este disponibil prefer să-l văd după vizita mea la ITER. Nu în loc de vizită. Mulțumesc foarte mult, colegi. Ne revedem la ora 3 și, sigur, mâine votăm. Mulțumesc. Yeah, that's great. That's great.